Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames, messieurs. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Doresc să vă spun tuturor un cordial bun găsit la prima noastră întâlnire din acest an. Bun venit tuturor membrilor comisiei noastre care sunt prezenți în număr destul de mare în sală, dar uh, bun venit și uh, oaspeților noștri. Sperăm să aveți un an bun, cu sănătate, cu împliniri. Iar nouă, celor din această comisie, ne doresc să putem continua această bună colaborare, să avem dezbateri animate în continuare, pentru că sunt uh, un aspect al democrației. În următoarele săptămâni și luni vom avea de îndeplinit foarte multe uh, sarcini, un volum de muncă foarte mare, nu mai puțin, ci mai mult decât în anul trecut și probabil că în anumite situații ne vom afla și sub presiunea timpului, dar sper că vom găsi timpul necesar ca tot ceea ce este important să rezolvăm la timp. Deci și din acest punct de vedere ne doresc un an bun. Mă bucură în mod deosebit faptul că șeful secretariatului nostru este din nou în mijlocul nostru, aproape însănătoșit, chiar dacă nu încă 100%, dar oricum um, este deja pe calea cea bună. Dați-mi voi să vă spun că am schimb, inversat punctele 3 și 4, nici nu mai știu exact de ce, dar a existat un motiv să o facem iar uh, De Angelis va fi uh, înlocuit prin domnul Perillo, dar nu este o problemă, cu siguranță că uh, se va achita bine de această treabă. Și putem trece în felul acesta de punctul 2. Ajungem la punctul 3, 9. Este vorba despre actul pieței unice Eh, domnul De Angelis nu este prezent, dar domnul Perillo eh, îl va înlocui. Îi dau cuvântul să ne introducă. Aveți cuvântul. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să doresc un an nou eh, fericit tuturor și spor la treabă. Îl înlocuiesc pe domnul De Angelis, care a avut niște angajamente politice astăzi și nu a putut să ni se alăture și m-a rugat să-l înlocuiesc și să fac prezentarea raportului său. Crearea unei piețe unice și competitive reprezintă unul dintre punctele cheie ale proiectului european și rămâne un obiectiv ambițios și pe viitor. În procesul de integrare europeană am urmărit piața cum se adaptează la lumea în continuă schimbare. În prezent, criza financiară a dat o lovitură economiei și tuturor sectoarelor și lucrătorilor, reducând consumul și, prin urmare, și puterea de cumpărare. Piața europeană trebuie să se confrunte cu o nouă provocare, dezvoltarea competențelor în sectoarele în care putem oferi o plus valoare în comparație cu concurenții noștri internaționali este un element important pentru a Uh, redresa situația companiilor, mai ales a IMM-urilor. Raportul profesorului Monti este foarte clar în acest sens și menționează o serie de inițiative absolut necesare pentru realizarea unei piețe mai competitive, care trebuie să fie pusă în aplicare pe baza unor condiții de funcționare egale pentru comisiile companiile europene, trebuie să elimine barierele în calea dezvoltării producției și trebuie să consolideze o concurență mai transparentă. Este nevoie să insistăm asupra normelor pentru standardizare, pentru relansarea consumului. Este nevoie să se facă o evaluare a directivei servicii pentru o bună funcționare a pieței unice și trebuie să se flexibilizeze procedurile administrative pentru companii dezvoltarea unei companii nu poate să rezulte doar uh, prin respectarea politicii de mediu și energetice. Trebuie să existe o strategie energetică ce uh, să asigure autonomie Europei, atât prin intermediul diversificării rutelor energetice, cât și prin intermediul integrării uh, surselor de energie regenerabile. Un aspect esențial al dezvoltării pieței unice este reprezentat de inovație. Aceasta este un element esențial pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei 2020 și este adevăratul punct de forță al Europei așa cum spune domnul De Angelis în raportul său, trebuie să existe o mai bună coordonare și o mai bună armonizare a utilizării spectrului de frecvențe radio la nivel european. Acum aș dori să văd care sunt comentariile dumneavoastră și mă însărcinez să le transmit pe toate colegului meu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dorește cineva să intervină din partea colegelor, colegilor care eventual necesită lămuriri suplimentare? sau considerați că pentru această primă introducere în dezbaterea subiectului este suficient? Nu avem niciun raportor din umbră prezent. Asta poate și datorită faptului că am inversat ordinea discutării subiectelor. Tot așa este însă posibil că uh, Uh, nu au uh, venit din alte motive, pentru că noi, de pildă, începem foarte punctual și avem colegi care nu sunt punctuali. E problema celor care au întârziat. Eu consider că am încheiat discuția pe marginea acestui punct. Trecem la punctul următor. Și uh, Colegii, poate cu altă ocazie, vor avea posibilitatea să intervină. Ajungem la punctul următor, care inițial uh, era Punctul 3 devine punctul 4, este vorba despre infrastructură energetică, prioritățile. Soza Wagner uh, este uh, raportor și după ce își va încheia ceremonia de salut, îi dau cuvântul pentru a ne putea informa în legătură cu punctele sale de vedere. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș dori ca și colegul italian să folosesc ocazia pentru a spune tuturor că le doresc un an nou fericit. Avem acum o ocazie excelentă să vorbim despre prioritățile pentru crearea unei uh, rețele integrate din punct de vedere energetic. De ce? Pentru că, după cum știți, uh, vom Eh, sărbători în, curând 60 eh, eh, de ani de la înființarea CECA. Deci trebuie să sărbătorim cum, cuvin, cum se cuvine acest eveniment. Jean Monnet, care a condus CECA, a insistat asupra importanței CECA pentru viitorul energetic al Europei. Având în vedere situația în care ne aflăm și această comunicare din partea Comisiei, trebuie să avem în vedere viitorul energiei și trebuie să ne gândim la viitor, ținând seama de faptul că lucrurile s-au schimbat față de momentul în care Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului a fost înființată. Prin această comunicare, prin acest angajament, de fapt, atunci s-a creat uh, structura, scheletul Europei comune. Asta înseamnă că pentru dezbaterea noastră nu trebuie să uităm care sunt inițiativele care au fost luate în cadrul Uniunii Europene încă de la bun început. Pentru a aborda acest subiect foarte important, nu înseamnă deloc să uh, avem o concepție bazată doar pe uh, invențiile trecutului. Trebuie să ne servim de acest bagaj de care dispunem și de uh, progresele care s-au făcut în Uniunea Europeană. Avem o cartă verde, o cartă albă, avem reglementări, avem directive în vigoare în acest domeniu. Dar să nu uităm că Uh, uh, există și o serie întreagă de principii de bază care sunt esențiale pentru politica energetică uh, inclusiv în integrarea pieței unice, siguranța aprovizionării, economisirea energiei, durabilitatea, utilizarea unor surse energetice alternative, lupta împotriva schimbărilor climatice, reducerea cu 20% a gazelor cu efect de seră, o uh, creștere a utilizării energiei regenerabile și așa mai departe. Deci să nu uităm și că a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona are un capitol, capitol care este dedicat economiei energetice, deci suntem chemați să acționăm. Trebuie să acționăm astfel încât toate obiectivele pe care ni le-am propus să fie atinse, toate obiectivele care fac parte din politica energetică europeană. În plus, trebuie să tragem concluziile legate de acest al treilea pachet energetic, pentru că, după cum știți, în 2009 el a fost adoptat. Pentru a trage concluzie, trebuie să ținem seama pentru viitor de toate acestea nu uh, ne aflăm într-o în fața unei situații absolut noi. Avem o bază uh, de la care putem porni în activitatea noastră. Trebuie să vedem cum putem utiliza cât mai bine această bază și transpune în practică tot ceea ce am făcut până acum pentru a crea o adevărată rețea europeană. Și în felul acesta vom consolida această politică energetică europeană. Ceea ce dorim noi să facem aici, în Parlamentul European, este să demonstrăm că Uniunea Europeană vorbește uh, la unison Uh, pentru a atinge toate aceste obiective, după cum știți foarte bine, trebuie să avem un angajament politic foarte ferm și în același timp să dispunem de uh, investițiile, de finanțările necesare. Există, din păcate, încă dispute între statele membre în acest domeniu, există multe interese naționale care trebuie apărate, o serie întreagă de obstacole pe care noi le cunoaștem foarte bine, dar pe care nu le putem depăși decât cu foarte multă hotărâre. Eh, ahora mm, tenemos que ponernos Bun. Care este primul obiectiv asupra căruia trebuie să ne concentrăm în acest dosar? Trebuie să rezumăm lucrurile în felul următor. Trebuie să avem curajul să desemnăm infrastructurile necesare pentru viitorul energetic, deci să facem o asemenea listă a infrastructurii necesare. Aici, în Parlament, trebuie să decidem care sunt criteriile care vor permite să selectăm proiectele de interes european. Pentru a fixa aceste criterii, trebuie să ținem seama de o uh, paletă vastă de elemente. Trebuie să vedem care sunt dificultățile în infrastructură, să stabilim care sunt regiunile prioritare și așa mai departe. Și trebuie să ne punem de acord în legătură cu toate aceste aspecte. În al treilea rând, trebuie să garantăm transpunerea în fapt a acestor proiecte într-un termen rezonabil, ceea ce înseamnă că trebuie să revizuim poate procedurile de autorizare la nivelul statelor membre pentru a urgenta procesul. Comisia, după cum știți, acordă o atenție deosebită acestui aspect. Este suficient să citim ziarele pentru a vedea că este un subiect esențial um, și că există diferențe între diversele state uh, membre ale Uniunii Europene. Aceste termene sunt chestiuni esențiale pentru că uneori uh, trebuie să aștepți un deceniu până când ajungi la un rezultat concret datorită procedurilor birocratice, juridice, administrative, până se acordă asemenea licențe, asemenea autorizări. Deci termenele sunt mult prea lungi, totul depinde de autoritățile naționale, regionale, locale și, evident, și de autoritățile municipale. Por estas infraestructuras y todo eso... Să nu uităm că uneori anumiți cetățeni se opun unor proiecte care țin de extinderea infrastructurii și care paralizează în felul acesta transpunerea în practică a proiectelor. Va trebui să rezolvăm toate aceste lucruri și nu va fi deloc ușor este clar că vorbim despre probleme care sunt legate de legislația specifică națională în cele 27 de state membre și uh, Uh, există uh, și state federale, mă gândesc la Germania, la legislația din Italia, la legislația din Spania, în care uh, lucrurile se complică și mai mult datorită structurii statale. Ceea ce mai trebuie spus este că pe această bază constatăm că problemele se acumulează. Eh, va trebui să ajungem la realizarea eh, unor coridoare, culoare europene, dar va trebui să le definim foarte bine și să acționăm astfel încât să putem după aceea să apărăm și ideea acestor eh, culoare, să vedem care sunt avantajele, dezavantajele și care sunt propunerile Comisiei propunerile comisiei uh, vor fi de ordin tehnic, bazate pe criterii tehnice. Dar ceea ce uh, spune uh, comisia poate că nu trebuie să fie acceptat ca atare 100% de Parlamentul European, deci noi va trebui să găsim definiții foarte clare pentru culoarele europene necesare uh, și doar în felul acesta vom putea să elaborăm o politică energetică bună. Va trebui, deci, să ne gândim la instrumentele pe care ni le propune Comisia și care să ne permită să atacăm esențialul problemei. Să ne gândim și la toate aspectele legate de acordarea de autorizații, de licențe. Va trebui de asemenea să ne ocupăm de anumite regrupări regionale. În esență, aceste propuneri din partea Comisiei sunt binevenite, dar știm că există și diferențe regionale în sânul fiecărui stat membru și uh, rețelele regionale, pe de altă parte, sunt uh, binevenite. Mă gândesc de pildă la uh, rețelele din zona Baltică. Dar, repet, va trebui să discutăm toate aceste proiecte aici. Și un ultim capitol va fi legat de finanțarea tuturor acestor proiecte. Finanțarea presupune că va trebui să implicăm și întreprinderile private, pentru că vorbim de proiecte de mare anvergură. Dar să nu uităm că uh, pe lângă finanțarea privată va trebui să uh, fie puși la dispoziție și bani publici. Și în lunile următoare va trebui să analizăm aceste formule în detaliu. Iată care ar fi elementele esențiale ale acestei activități care ne așteaptă, deci volumul de muncă va fi mare. Dați-mi voie să insist și asupra unui alt punct de vedere care este pertinent. Europa continuă să fie fragilă din punct de vedere energetic. Suntem slabi, cu alte cuvinte, uh, pe plan mondial, în uh, domeniul energetic. Această slăbiciune ne uh, permite Uh, ar trebui să ne permită să găsim resursele necesare pentru a scăpa de această slăbiciune, pentru a deveni o Europa robustă din punct de vedere energetic, o demnă, moștenitoare uh, a acestui uh, sector energetic care, într-un fel, își are începuturile cu 60 de ani în urmă. Deci, eu uh, voi colabora la uh, toate eforturile în acest sens, voi coordona acest dialog, propunerile care îmi vor fi făcute de către diversele grupuri politice, voi fi coordonatorul acestor dezbateri, acestor reflexii care se vor face în cadrul grupurilor politice din Parlamentul European. Activitatea raportorului și raportorilor din umbră, evident că este foarte importantă Dați-mi voie însă să mă adresez și celorlalți membri ai comisiei noastre parlamentare. Doamnelor și domnilor, uh, vă asigur că stau uh, la dispoziția dumneavoastră fără îngrădire, dacă dumneavoastră doriți să ne împărtășiți îngrijorările uh, care există pe plan național legate de acest domeniu. Vă rog să mă anunțați și să-mi spuneți și care sunt ideile dumneavoastră pentru a reuși să depășim polemicele care există în acest domeniu. Vă stau la dispoziție, aveți adresa mea electronică, vă stau la dispoziție în biroul meu. Îmi va face mare plăcere să vă ascult. Este un angajament pe care mi-l fac în fața dumneavoastră, în comisia noastră parlamentară ITRE repet că va trebui să creăm scheletul unei um, Europe uh, robuste din punct de vedere energetic și contez uh, pe susținerea Comisiei Europene pentru a uh, beneficia de sugestiile sale. Mulțumesc foarte mult. Colegul Carnes are cuvântul. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc domnului raportor. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte, pot fi descrise într-un mod foarte simplu. Să ne imaginăm o pădure mare, la marginea unei păduri ai un oraș, în mijlocul pădurii ai un atelier minunat unde se fac vase din lut. Dacă nu există niciun drum care să unească atelierul respectiv cu orașul, cei care fac acele vase de lut n-au cum să-și ducă bunurile în oraș pe piață. Cam așa arată și infrastructura noastră energetică. Avem niște ateliere minunate și dacă alocăm tot mai multe fonduri energiilor regenerabile, vom avea și mai multe astfel de ateliere care vor produce energie, dar care nu vor avea cum să trimită energia, cum să transmită energia acolo unde ea este necesară. Deci infrastructura noastră nu este completă. raportorul a spus că Europa este fragilă, cel puțin așa am înțeles eu. Nu știu dacă fragil este cuvântul potrivit pentru piața energetică europeană, dar cred că putem spune că e o piață incompletă. Și această comunicare a Comisiei este, cred, uh, următorul pas logic și normal către rezolvarea acestei probleme. Țineți minte, în trecut am avut trei legi uh, referitoare la energie, regulamentul privind securitatea alimentară cu gaz, strategia 2020 pentru energie și cea referitoare la eficiența energetică a colegului Vance. Ne-am uh, luptat destul de mult, am avut discuții contradictorii în ceea ce privește obiectivele de stabilit, dar până la urmă important este că nu avem infrastructura completă uh, și chiar dacă asigurăm o securitate a alimentării, dacă infrastructura nu este completă, e destul de inutil. De aceea spun că acesta este următorul pas logic și trebuie să discutăm intens, dar să și oferim sprijin pentru finalizarea acestei infrastructuri sau cel puțin pentru uh, a mai face încă un pas înspre completarea, finalizarea infrastructurii. Știm că în acest domeniu al infrastructurii, una dintre probleme este faptul că nu se construiesc posibile legături, interconectări, fiindcă nu sunt fiabile din punct de vedere economic, cel puțin din perspectiva investitorilor a existat o licitație să se conecteze Lituania cu Polonia și nici o companie privată nu a dorit, nu și-a manifestat interesul față de acest proiect, fiindcă nu părea rentabil din punct de vedere economic. Uh, în prezent construim multe platforme uh, eoliene în Marea Nordului, dar trebuie să existe o conectare pentru a livra acea energie. Și mai avem și alte probleme de interconectare care um, uh, există din cauza lipsei de viabilitate economică și soluția Comisiei este să se folosească fonduri europene pentru aceste proiecte absolut necesare pentru a finaliza această infrastructură, pentru a finaliza aceste puncte de conectare. Comisia subliniază de asemenea importanța cooperării între statele membre lucru care pare absolut evident. E nevoie ca acest lucru să se întâmple pentru a nu avea costuri astronomice și în încheiere aș vrea să-mi exprim sprijinul ferm pentru această propunere din partea Comisiei. Și, din câte am înțeles eu, și uh, uh raportorul are aceeași perspectivă și cred că vom putea să lucrăm bine împreună este important să înțelegem că fără acest următor pas, legislația la care am lucrat anul trecut s-ar putea dovedi una care să sune foarte bine, dar să fie lipsită de conținut. Mulțumesc foarte mult! Danke, Frau Rera Madurel. Mulțumim, doamna Madurel. <coughs> Domnule președinte, vă mulțumesc. Mai întâi aș uh, menționa că nu pot decât să susțin cele spuse de colegul meu, Sosa Wagner, și doresc lui, dar și nouă tuturor, un an 2011 uh, cu multe succese. Vreau să-i mulțumesc raportorului și îl susțin, uh, subscriu la toate afirmațiile sale, iar într-un prim schimb de Uh, opinii, aș uh, dori să fac câteva observații vis-a-vis -vis de această chestiune cât se poate de importantă. Haideți să nu mergem atât de departe în trecut uh, cum a făcut-o raportorul. Uh, Aș reaminti însă că în ultimii câțiva ani am reușit uh, să întreprindem unele demersuri legislative foarte importante care au aprofundat și au consolidat uh, piața energetică comună, dar și așa numitul mix energetic între surse regenerabile și cele neregenerabile de energie. Toate aceste demersuri însă sunt uh, Eh, sunt deprisos, eh, respectiv nu ne folosesc eh, cu nimic dacă nu există o infrastructură suficientă, o interconectare a rețelelor care să preîntâmpine marile deficite și decalaje între diferitele regiuni sub raport energetic. Competitivitatea, durabilitatea și siguranța energetică, siguranța în aprovizionarea cu energie sunt esențiale. Aici, iată, se evidențiază una din marile slăbiciuni și anume interconectarea rețelelor de infrastructură dincolo de frontierele statale. Există încă multe de făcut în acest an și în anii care urmează și de aceea trebuie să promovăm cu toată hotărârea acea, acel obiectiv al Uh, stabilit la Consiliul de la Barcelona și anume să uh, uh, interconectăm cel puțin 10% din toate rețelele, astfel încât să ne putem atinge și obiectivul de 20% energii regenerabile până în 2020 aceste demersuri nu trebuie să depindă doar de anumite state membre sau doar de unele interese comerciale. Am arătat-o și în alt uh, context. Uh, uh, până la urmă, o Europa interconectată va fi și în folosul grupurilor de interese comerciale. De aceea, trebuie să solicităm o mai mare flexibilitate și o simplificare a proceselor de autorizare. Nu avem voie să așteptăm încă zece ani pentru o abordare unitară și de aceea susțin încă o dată cu toată tăria uh, inițiativa pentru, pentru stabilirea unor termene uh, limită pentru toate aceste proiecte. Este foarte important ca uh, un termen limită să fie uh, specificat și pentru implementarea uh, acestor proiecte, astfel încât instituțiile europene să poată interveni atunci când uh, anumite regiuni, autorități uh, publice nu uh, fac ceea ce trebuie făcut pentru a îndeplini aceste sarcini și obiective. În plus, trebuie să ne bazăm pe principiile pieței libere uh, așa cum a spus-o și președintele, deci trebuie să punem la dispoziție mijloacele care sunt necesare pentru a nu doar a construi, ci a și dezvolta rețelele de infrastructură în interesul nostru european. Mă refer în special la acele proiecte la care finanțarea s-a terminat. În ce privește integrarea Uh, resurselor de energie regenerabilă și uh, aplicarea, utilizarea acestora în raportul pe care ni l-am propus, uh, este important ca rețeaua de energie electrică europeană să fie modernizată, să fie promovate așa numitele rețele inteligente trebuie interconectate acele locații în care se produce Uh, energie regenerabilă cu infrastructurile deja existente. Și aici, uh, pe de o parte, trebuie să asigurăm o protecție a echipamentelor și, pe de altă parte, protecția datelor, așa cum uh, se cere. Nu putem să ne permitem să apară puncte vulnerabile care să pericliteze întreaga infrastructură. De asemenea, trebuie să ne gândim la o super rețea, un super grid, care să poată integra mai ușor aceste energii regenerabile. Deci avem nevoie și de unele elemente de tip macro, știu eu, interconectarea peninsulei iberice cu Europa Centrală și de Est. Sunt doar câteva exemple uh, Uh, și dar exemple care ilustrează uh, poziția grupului meu. Oricum, în continuare sunt dispusă să colaborez cu raportorul și cred că vom ajunge la un rezultat bun. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor. Uh, deja remerci. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a-i mulțumi colegului Soza Wagner. Cred că a spus multe dintre lucrurile pe care vroiam și eu să le spun cu privire la importanța acestui dosar și cu privire la coerența necesară între această activitate și restul activităților pe care le-am inițiat. Fie că e vorba de aspecte de economie de energie, eficiență energetică sau de cogestionare din 2020-2050. Este adevărat că anul acesta sărbătorim cea de-a 60-a aniversare a nașterii CECA, dar astăzi ambițiile noastre energetice, obiectivele noastre energetice s-au schimbat față de acum 60 de ani și deciziile pe care le vom lua, iată, vor dura aproape 60 de ani. Prin urmare, inițiem viitorul energetic al Europei, punând bazele acestui dosar. Primul lucru pe care aș dori să îl spun concret este că trebuie să vedem cum să ne asigurăm că această activitate va fi în concordanță cu cele deja discutate sau votate în Parlament. De exemplu, uh, eficiența energetică. Sub conducerea colegului nostru Benson, Parlamentul European a votat un obiectiv de 20% eficiență energetică de acum până în 2020. Și în textul Comisiei Europene este prezentat un scenariu care nu ia în considerare nici caracterul obligatoriu sau nu al acestui obiectiv, um, dar se spune chiar că acest obiectiv nu va fi îndeplinit în 2020. Deci scenariul pe care se bazează Comisia pentru a prezenta pachetul de infrastructură este un scenariu în care se spune că nu ne vom atinge obiectivul de 20% eficiență energetică până în 2020. Din punctul meu de vedere, iată, asta este o problemă destul de gravă, destul de importantă a colaborării dintre noi și ei. Și recomandarea mea către raportor ar fi să discute cu departamentul politic al Comisiei al Parlamentului pentru a vedea în ce măsură este posibil să se facă o analiză serioasă a modelului care a stat la baza comunicării Comisiei. această chestiune a eficienței energetice cu 20% până în 2020 a fost votată de Parlament. Este echivalentul energetic a 15 proiecte Nabucco. Deci nu este un lucru de nimic care poate fi trecut cu vederea. Comunicarea Comisiei ia în considerare obiectivele noastre în ceea ce privește energiile regenerabile până în 2020, dar după 2020 apare o scădere vizibilă a nivelului de investiții în energii regenerabile și cred că ar trebui să ne gândim la 2020 ca la un punct intermediar în calea noastră către 2050 și uh, obiectivele energetice trebuie să fie păstrate până atunci cu o majoritate sau dacă nu o totalitate a energiei venind din surse regenerabile până atunci. Și asta este calea care trece prin 2020 către 2050. De asemenea, un aspect care nu a fost remarcat de domnul raportor, cred că ar trebui să avem o discuție obiectivă pe chestiunea carbonului, stocării și transportului carbonului. Avem documentul Comisiei, unde se vorbește despre investiții masive în transportul dioxidului de carbon. Există proiecte pilot în prezent pe stocarea carbonului care au fost abandonate sau oprite în Germania și există un articol recent care arată că în Canada, uh, în centrul de stocare a carbonului există scurgeri sau și cred că nu putem să ne angajăm să ducem mai departe o tehnologie de transport care nu și-a uh, dovedit deocamdată eficacitatea și siguranța pentru stabilirea de scenarii energetice pentru 2050 și, și pentru lupta noastră împotriva schimbărilor climatice. Raportorul a spus, de asemenea, că trebuie să discutăm despre criteriile care vor permite selecționarea proiectelor relevante pe plan european. În documentul Comisiei există, după părerea mea, chiar prea multă flexibilitate pentru statele membre atunci când vine vorba de alegerea proiectelor de infrastructură. Dacă vrem să ne asigurăm că există o coerență în abordarea europeană a infrastructurii energetice, trebuie să dăm niște orientări mai ferme, mai clare. Și dacă vrem să existe o coerență între abordarea problemelor energetice și de mediu. Cu mare plăcere suntem deschiși să colaborăm cu raportorul pe acest subiect extrem de important pentru noi toți. Da. Domnul Chester. Thank you, Chairman. And uh, I, I start by thank... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să-i mulțumesc domnului raportor de Sosa pentru prezentarea sa, uh, prin care a demarat această dezbatere importantă avem un uh, scor bun, destul de bun la, la, în a fi ambițioși uh, în uh, crearea de noi resurse energetice regenerabile, de, de a proiecta diferite noi infrastructuri Uh, energetice și avem chiar și perspective bune de a atinge toate și de a realiza toate aceste uh, uh, proiecte. Așadar, cred că putem ținti destul de sus, dar haideți să fim și, să fim și suficient de realiști în ce privește realizarea acestor proiecte. Cred că un mare obstacol pe care îl avem uh, astăzi este cel al uh, finanțării, asigurării cadrului financiar pentru aceste proiecte. Trăim vremuri uh, în care statele membre duc mari lupte pentru a-și echilibra bugetele și, și eforturile sunt deosebit de mari pentru a corespunde criteriilor de convergență. Deci presiunea este foarte mare pe umerii celor care trebuie să stabilească prioritățile sau uh, proiectele prioritare ce urmează a fi susținute. Și uh, proiecte care uh, nu Ă, ă, proiecte care sunt viabile sunt doar cele care au o, o, viabilitate economică ă, și o justificare economică importantă. Acestea sunt mai ușor de finanțat. Mai greu de finanțat sunt cele care nu au justificare economică directă, dar au o justificare strategică importantă. Um, Comisia nu are resurse, așa cum nu au uh, resurse prea multe nici state statele membre. Este un obstacol pe care trebuie să-l surmontăm într-un fel sau altul. Am ascultat cu interes observațiile colegului meu, raportor din umbră, că acesta speră că în curând uh, mare parte a energiei noastre electrice va proveni din uh, surse regenerabile, cel puțin până în anul 2050. Mă bucur pentru el, dar ă, eu personal cred că nu este fezabil acest lucru, dar ă, afirmația ilustrează, între altele, și faptul că statelor membre i s-a conferit prea multă flexibilitate în aplicarea acestor ă, noi politici, Uh, și că uh, legislația comunitară a fost uh, mult prea puțin strict aplicată. Deci, sigur că cu toții ne dorim libertăți sporite în Uniunea Europeană și o impunere de la alt nivel nu ne place. Aș vrea să menționez ca raportor al ASEA, uh, o asociație a autorităților de reglementare energetică din Asia, că uh, există, există semne încurajatoare pentru uh, îmbunătățirea sistemelor de transport de energie Uh, partenerii noștri asiatici au încurajat uh, inclusiv sectorul uh, practic să dezvolte acele elemente infrastructurale care sunt urmărite și în politicile de strategie. Eu sper că um, aceste metode vor putea fi utilizate cu succes și în Europa. În experiența mea, operatorii eh, de transport de energie au dificultăți în a obține uneori eh, autorizații sau licențe, așa cum eh, a arătat și domnul Sosa Wagner că există probleme cu autorizarea noilor rețele, a noilor operatori. Și atunci dilema apare în felul următor. Oferăm oferim operatorilor uh, posibilitatea de a trece peste uh, anumite legi uh, restrictive astăzi în virtutea democrației locale, pentru a Uh, putea uh, veni în întâmpinarea sentimentelor uh, de rezervă din partea cetățenilor, pentru că sunt multe centrale eoliene, multe mari care deranjează pe cetățeanul de rând care vrea să petreacă o clipă liniștită în grădina sa. Deci, deci în ce, trebuie văzut în ce măsură putem respecta drepturile și libertățile cetățenilor la nivelul local. Iar în final, dar nu în cele din urmă, revenind la sursele de energie regenerabilă, mă tem că în circumstanțele, în contextul economic actual, Uh, un număr de state membre cel puțin va fi um, forțat să-și revizuiască sistemul de susținere, de promovare și de uh, subsidiere a acestor noi forme de energie, pentru că uh, ele costă momentan mult mai mult decât formele convenționale de energie. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru atenție. Lena Eck are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să urez tuturor colegilor un an nou fericit și prosper. În legătură cu textul Comisiei, cred că suntem cu toții de acord că situația pe piața energetică a Europei este încărcată de multe probleme, este nevoie de ameliorare, este nevoie de durabilitate, este nevoie de multe investiții. De asemenea, este nevoie de îmbunătățirea situației consumatorilor. Mă refer aici în special la o, companiile e, mici. Când am dezbătut cel de-al treilea pachet energetic, am încercat să obținem mai bună reglementare a pieței, decuplând, de exemplu, producția de distribuție pentru a sparge marile monopoluri. Am încercat astfel să uh, facilităm accesul uh, pe piață și al operatorilor mărunți pentru a facilita intrarea, accesul pe piață cu noi tehnologii și pentru a îmbunătăți uh, mediul investițional din acest sector al energiilor alternative. Am susținut toate deciziile care au fost luate atunci, dar când văd această propunere, îmi dau seama că în anumite uh, domenii se contrazice cu deciziile pe care le-am luat doar acum câțiva ani. Uh. Contrazice și uh, pachetul de relansare economică și, și, și dosarul Benson pe care l-am discutat recent. există uh, pe de altă parte și uh, alte propuneri care au uh, o abordare bottom-up, deci de jos în sus, în timp ce această propunere a Comisiei vine să reglementeze lucrurile de sus în jos, deci într-o abordare opusă. Când vine vorba de procesul decizional, de subsidiaritate, de regimul de proprietate, de aspectele de mediu și cele care privesc protecția consumatorilor, uh, Mă îndoiesc că Comisia știe, cunoaște lucrurile mai bine decât operatorii de pe piață. Sigur, Parlamentul întotdeauna știe mai bine, dar nu despre asta e vorba. Când, ă, când ă, lansăm o nouă inițiativă, trebuie să avem ă, grijă de modul în care conturăm procesele decizionale, ca ele să nu contravină celor din anii trecuți companiile energetice sunt cele mai vulnerabile din Europa. Sunt cel mai puțin vulnerabile, uh, ne corectăm, uh, sunt uh, companii care sunt stabile și care, în ciuda recesiunii, realizează câștiguri destul de bune. Dar, dacă nu folosim uh, această situație pentru a extinde rețelele și pentru a crea o mare rețea comună, atunci uh, costurile uh, investițiilor infrastructurale vor fi transmise din nou consumatorului și contribuabilului, de fapt. Deci cred că există pericolul unui sistem paralel sau unor sisteme paralele de proiectare uh, care, din păcate, nu folosesc uh, toate pârghile pieței așa cum ar putea fi acestea exploatate. În încheiere, sunt uh, de acord cu Giles Chichester în ce privește rolul autorităților de reglementare, că anume acestea ar putea să joace și să-și asume un rol mult mai important ca până acum. distribuția costurilor către industrie, micii consumatori și consumatorii casnici, ei bine, aici uh, uh, tema trebuie uh, privită din, și din punctul de vedere național. Mă gândesc, de exemplu, la discuția pe care am avut-o privind roamingul în telefonia mobilă. Există domenii în care reglementările actuale sunt în oarecare uh, contradicție cu reglementările și, și regulamentul privind competitivitatea. Eu uh, salut totuși acest raport și mă bucur încă de pe acum să avem o bună cooperare pe acest uh, subiect important. Mulțumesc! Stimate colegi, stimați colegi, au vorbit până acum toți raportorii din umbră și raportorul. La ora 10 avem voturile prevăzute și mai avem încă 10 înscrieri la cuvânt, iar punctul 5 de pe ordinea de zi ar fi trebuit să fie discutat înainte de voturi. Deci uh, eu nu pot să dau cuvântul decât altor doi, trei colegi, să dau cuvântul uh, comisiei după aceea. Vom avea voturi și după voturi vom analiza punctul 5 de pe ordinea de zi. Îmi pare foarte rău, dar ceilalți colegi vor trebui să intervină cu o altă ocazie. Trebuie să găsim o modalitate de a avea intervenții mai succinte, pentru că nu pot să tratez 35.000 de puncte pe ordinea de zi și să dau fiecăruia cuvântul 5 minute trebuie să existe o discuție între coordonatori, este clar. Dar îmi pare rău, pe de altă parte, că nu mai am posibilitatea să dau cuvântul altor colegi. Data viitoare, vă spun, voi porni ceasul de la bun început și nu va putea interveni nimeni mai mult de două minute. Bun, acum dau cuvântul uh, domnului Dirk, pentru că el a venit punctual încă de la ora nouă. Mulțumesc. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint în uh, luarea mea de cuvânt. Mulțumesc um, raportorului pentru faptul că a imprimat o direcție bună discuției de azi și uh, cred că acest raport este unul reușit. Prima întrebare care trebuie să ne opunem uh, în legătură cu această temă este următoarea. Ce Eh, ce legătură avem noi cu problema investiției infrastructurale și de ce nu lăsăm toate aceste lucruri la îndemâna pieței? Ei bine, un prim răspuns ar fi că eh, legătura noastră este eh, de așa natură încât prin intervenția noastră am putea să promovăm, să ajutăm integrarea pieței în Europa. Și de aceea cel mai important punct de vedere este acela care uh, uh, vizează uh, demolarea obstacolelor care sunt în calea noastră. Aș aminti trei dintre acestea. Odată, problema ambițiilor naționale și implementării priorităților naționale la nivel regional apoi uh, problema uh, finanțării și ar mai fi, ar mai fi și uh, altele. Acestea trebuie, aceste obstacole trebuie înlăturate și de aceea aceste, soluțiile pentru aceste probleme trebuie să fie prioritare inclusiv în raport. În ce privește coordonarea pieței, este important ca investiți, în cazul investițiilor transnaționale, transfrontaliere, să se țină cont și de interesele naționale. Tocmai în acest sens ar trebui să stimulată uh, cooperarea dintre autoritățile și companiile de la nivel național și trebuie avut în vedere și considerente regionale atunci când este vorba de uh, uh, rețele transfrontaliere. Avem exemple în acest sens. De exemplu, statele de la Visegrad au Uh, realizat, de exemplu, o interconectare a rețelelor uh, română și uh, maghiară, dar mai este nevoie și de alte investiții în infrastructură. În ce privește simplificarea autorizării și procesului de emitere a licențelor, pentru a nu trăgăni, trăgăna diferitele investiții ar fi importantă introducerea unui sistem de ghișee unice pentru simplificarea uh, uh, procedurilor. Un alt aspect uh, este cel al nevoilor de finanțare pentru, pentru noile rețele. Jazz ce s-a spus deja multe despre aceste probleme de finanțare, nu vreau să repet multe. Uh, alte lucruri. Până în 2020 uh, uh, vor fi, nevoie, vor fi necesare 200 de miliarde în investiții infrastructurale. Asta ar însemna cam trei oleoducte Nabucco pe an. <laughs> Dar trebuie ca, trebuie ca cifrele să se, și investițiile să se renteze până la urmă pentru că <laughs> vorbim despre o, o, un, un necesar de investiții extraordinar care are nevoie de stabilitate economică și care înseamnă inclusiv și obligatoriu cooptarea sectorului privat pentru că, uh, pentru că Uniunea Europeană nu poate finanța de, de una singură această chestiune. De aceea este nevoie și de noi instrumente financiare. Și uh, iată, care sunt aceste uh, priorități pe care eu vreau să le uh, uh, vreau să le evidențiez și vreau să rog pe raportor să țină cont de ele. Mă bucur că aspectele regionale au fost evidențiate regiunile trebuie toate, inclusiv cele defavorizate, ajutate. Uh, Uh, și uh, știm din problema uh, asigurării cu gaze naturale care este situația critică și strategică pentru, pentru a ajuta piețele izolate din acest punct de vedere. Mulțumesc, domnule președinte. Hvala lepa. Opozorila bi rada na to. Mulțumesc, doresc. Žado in sicer da moramo biti. Mulțumesc. Este adevărat că trebuie să avem o abordare coordonată atunci când um, încercăm să punem în legătură acest document cu cele care există. Aș vrea să menționez uh, faptul că dezbaterea la nivel european va continua și anul acesta și emisiile trebuie să fie reduse cu peste 20%. Dacă vrem să asigurăm o coerență, trebuie ca acest lucru să se regăsească și în acest raport referitor la infrastructura energetică pentru că Comisia consideră că majoritatea sarcinilor, po, uh, eforturilor uh, în acest domeniu vor merge în domeniul sistemelor de transport, care trebuie să treacă de la o reducere de 21% la 34% prin urmare, industria energetică trebuie să facă majoritatea eforturilor și ne întrebăm dacă rămânem la angajamentele legislative deja existente sau dacă vom trece la noi angajamente legislative care se îndreaptă către 30% reducerea emisiilor. În această discuție trebuie să discutăm despre acele proiecte care trebuie să fie realizate la nivel comun, european, dacă dorim să realizăm acele reduceri de 30%. E vor vorba aici de uh, cele spuse de domnul Chichester, de reducerea emisiilor, de o societate mai curată din punct de vedere ecologic, însă în acest caz trebuie să vedem ce trebuie făcut la nivelul proiectelor și aș vrea ca aici să fie inclus și acest aspect. Balcitis. Domnul Balcitis. Taip, ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat šiandieną buvo. Mulțumesc. S-au spus astăzi încă deja foarte multe despre piața comună europeană. Noi suntem de acord în Uniunea Europeană că din uh, ce privește deciziile politice, dar din punct de vedere economic există încă o competiție acerbă în interiorul Uniunii. Și un motiv este legat și de infrastructura energetică. Raportorul a prezentat pe larg situația actuală, ne-a spus care este punctul său de vedere în legătură cu comunicarea din partea Comisiei, dar ar fi important să știm și ce eh, proiecte există în domeniul gazelor naturale care va fi uh, formula de reconversie, de inversare a eh, direcției de furnizare a gazelor. Sunt de acord și cu opiniile exprimate aici că dacă nu va exista interesul necesar, nu vom putea să ă, creăm o interconectare a rețelelor naționale. Noi trebuie să avem abilitatea de a atrage capitalul privat la aceste proiecte și că investitorii privați să fie interesați să ă, profite de crearea infrastructurilor, astfel încât infrastructurile deja existente să nu fie închiriate eventual uh, sub uh, sub pretextul că ar urma să se realizeze uh, conectări suplimentare. Deci fiecare trebuie să fie angajat în crearea, realizarea acestor proiecte. Acest document uh, poate fi foarte bun, dar pe viitor cu siguranță că vom mai putea avansa multe proiecte. Dau și cuvântul și doamne Vrichtel în partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, am urmărit cu mult interes această dezbatere, dați-mi voie să urez și eu tuturor celor prezenți în sală un an nou bun. Apreciez poziția raportorului, domnul Suza Wagner, suntem pregătiți să colaborăm uh, cu domnia sa. Dați-mi voie, având în vedere uh, timpul înaintat, să mă refer doar la trei aspecte. Selectarea proiectelor și stabilirea priorităților. Cred că trebuie să învățăm din experiența trecutului, pentru că în ce privește rețelele transeuropene, acum cinci ani, am greșit uh, Um, um, s-a uh, acționat după motoul uh, dacă va fi acceptat proiectul meu, sunt dispus să sprijin și proiectul tău. E bine, o asemenea greșeală nu trebuie să mai facem. Uh, deocamdată avem 500 de proiecte, dar nicio prioritate. Comisia trebuie să stabilească o prioritizare acum avem o abordare top-down, ceea ce nu contravine proiectului bottom-up trebuie să uh, găsim o uh, compatibilitate a proiectelor uh, celor de pe plan național și celor stabilite de Comisia Europeană. Dar, în primul rând, trebuie să ne îndreptăm atenția spre marile proiecte și după aceea să permitem întreprinderilor ca în interiorul proiectelor aprobate să facă planuri detaliate pe plan național. Nu trebuie să greșim să facem definiții foarte inflexibile și dirigiste în legătură cu proiectele de detaliu. Să lăsăm acest domeniu în sarcina întreprinderilor. Cel de-al doilea punct, uh, licențele. Credem că suntem cu toții uh, de acord că durata acordării autorizațiilor este foarte mare. Toți știm că acest uh, timp trebuie scurtat. Dar uh, asta nu înseamnă că trebuie să uh, evităm sau să eludăm necesitatea de a avea și uh, studii de impact privind mediul, pentru că aceste environmental impact assessments uh, devin într-un fel calul de bătaie a tuturor celor care acuză că durată prea, durează prea mult autorizarea. Eu cred că uh, trebuie să se ajungă la o decizie cel mult după cinci ani. Uh, Uh, pentru că unele proiecte așteaptă deja de 20 sau 25 de ani să obțină o autorizare. Eu cred că trebuie să fie respectate toate drepturile cetățenești, dar în același timp trebuie să avem și curajul să se ajungă la un moment dat la o decizie definitivă. Deci cinci ani ar fi durata maximă până la uh, acceptarea sau nu a uh, unui proiect și autorizarea uh, implementării. Trebuie ca uh, cei care au ultimul cuvânt de spus să țină seama de această necesitate de a respecta un termen fără să uh, impieteze asupra drepturilor cetățenilor. Și în al treilea rând aș menționa și aspectele legate de finanțare. Este absolut clar pentru Comisie că uh, o parte din aceste investiții trebuie să fie finanțate din parteneriate public-private. Și cred că cei care au ordinul de a monitoriza, de a controla de a coordona această activitate vor trebui să stabilească și anumite tarife. Pentru că în anii trecuți am văzut că um, în anii trecuți uh, s-a exercitat o asemenea presiune asupra tarifelor um, pentru că ă, evident că organismele de ă, control nu doreau să creeze poveri suplimentare asupra consumatorilor, încât până la urmă ă, nu s-a mai ajuns la dorința de a investi dinspre întreprinderile private pentru că nu mai exista niciun fel de rentabilitate a proiectului. Noi acum trebuie să găsim echilibrul fericit, să găsim uh, o atractivitate, um, elemente de atractivitate pentru investiții fără ca povara financiară asupra cetățeanului, consumatorului final să fie foarte mare. Este într-un fel o oscilare între Scila și Carib, da, dar nu avem ce face, trebuie să găsim acest echilibru. După aceea mai există și un uh, alt aspect există riscul uh, chiar printr-o asemenea configurare a tarifelor să nu reușim să ne realizăm toate proiectele pentru că de multe ori de la o țară la alta investițiile nu pot fi armonizate. Există o bună experiență în ceea ce privește programul european de refacere economică în care am reușit să stimulăm proiectele. Deci aici mai există posibilitatea ca uh, dinspre uh, autoritățile uh, publice sau chiar de pe plan european să se mai poată face ceva pentru urgentarea anumitor proiecte. Nu știu dacă vor fi neapărat metode financiare care trebuie găsite sau nu, va trebui să discutăm despre asta. Pentru că există noi metode de finanțare, inclusiv bondurile pe care le avem în vedere, diverse modalități de stimulare financiară. Dar să nu fie totul în alb-negru, trebuie să fie un amestec fericit de asemenea instrumente. Ne face plăcere că vom avea ocazia să colaborăm cu dumneavoastră în cadrul anului 2011. Comisia își va trage concluziile necesare. Vom ține seama de recomandările pe care le faceți dumneavoastră în raportul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Doamna Herzog dorea să mai facă o observație în legătură cu regulamentul. Bun, și alții înțeleg. Doamna Herzog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este una dintre cele mai importante discuții și, având în vedere că pe 4 februarie Consiliul va avea discuții la nivel de prim-ministri pe acest subiect, cred că ar fi foarte bine dacă comisia noastră ar avea ocazia să dea cuvântul tuturor să intervină pe acest subiect și de asemenea important este să găsim o modalitate de a trimite uh, în scris avizul comisiei la această întâlnire de pe 4 februarie care va avea loc în Ungaria la nivel de prim-ministri. Domnul Van Nistelrooy acum. Mag ik ervan uitgaan dat de lijst van... Mulțumesc, domnule președinte. Presupun că cei opt vorbitori care, cei vorbitori de pe listă care nu vor primi cuvântul vor continua săptămâna, la următoarea întâlnire. Domn, domnul Jador acum. Da, domnule președinte, am interpelat foarte clar Comisia pe modelul pe care se bazează comunicarea sa. Acest model, știm, nu ia în considerare nicio măsură de reglementare din 2010 și mă surprinde faptul că Comisia nu ne spune nimic despre inadecvarea dintre sau inconsecvența dintre modelul său și uh, aspectele care sunt votate în Parlament. Da Aș fi recunoscător dacă uh, ne veți putea răspunde în scris la această chestiune uh, din partea Comisiei, pentru că este o chestiune care m-a frapat și pe mine, vă rog foarte mult. Celelalte luări de cuvânt, înscrierile vor fi respectate, secretariatul uh, se va servi de această listă, iar cei care s-au înscris, dacă vor fi prezenți în sală, evident vor fi primii care vor putea să vorbească. Punctul următor. Punctul 6 de pe ordinea de zi raportul colegului eh, Billet, radioactivitate, alimente contaminate. Vă rog foarte mult să trecem la vot, primul vot. Sper să funcționeze și consolele de vot. Cine este de acord cu uh, amendamentul 21? Ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 22.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 Ok. No. Okay. No. Okay. No. Once again? Once again. Reluăm. Vă rog, reluăm. Deci, în legătură cu 21 s-a deschis votul. Un membru PPE în plus. S-a închis votul. Deci, acum, de la S și D este unul în plus? Domnul Goebbels? Domnul Goebbels nu are cartela. Deci 26 de voturi pentru, 23 împotrivă. Bun, deci în cazul acesta se adoptă. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? scuze, spune președintele, am greșit. 22 nu trebuie supus la vot. Ajungem la 23 și 8. În bloc, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. 38, 43, 49 în bloc. Cine este pentru? Cade. Președintele spune că vacanța a fost prea lungă. Numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Cade. Nu cade. Cine este pentru? 13 și 14 împreună și compromisul 2 și 19 și 66 în bloc. Foarte bine. Ce este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iarăși avem câteva amendamente care cad. 16, 17, 18 votate în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă iarăși cad câteva, ajungem la 38, 58, pardon, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, compromisul 4 pentru, 67, doriți să verificăm. Bun, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Multe cad. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6, dacă nu mă înșel, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral la 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29. Voturi pentru. Douăzeci Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. În bloc 2, 5 și amendamentul oral legat de 10A. 2 și amendamentul oral 10A în bloc. Da. Vom vota în legătură cu 10A amendamentul oral, doar atât. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Numărul 6, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 și 35 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trebuie să votăm în legătură cu numărul 9. Bun. Da. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Patruzeci și cinci pentru, patru împotrivă. Da, încă un vot în plus din partea domnului Goebbels. Și rezoluția legislativă s-a deschis votul. se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Felicitări raportorului. Și trecem la voturile următoare. Este vorba despre Consiliul de Cooperare în zona Golfului, Angelica Nibler și începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Numărul 3. Cine este pentru? Nu, domnul Bütikofer are cuvântul, vă rog. Domnule președinte, din păcate există două neînțelegeri. Nu s-a propus să uh, avem în vedere ca o completare, ci ca o modificare. Și cea de-a doua neînțelegere se referă la motiv. Acest grup uh, EUGCC de experți uh, nu se ocupă de problemele uh, nucleare. De aceea am propus modificarea. Dacă, va fi, uh, dacă nu va fi acceptat ca modificare, atunci acei colegi trebuie să fie împotrivă care nu doresc să-l accepte. Dar în orice caz nu poate fi uh, o uh, completare. Doamna Nibler, încă o dată, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pentru mine n-ar fi nicio problemă să acceptăm asta sub formă de completare. Dar securitatea nucleară uh, este un subiect care va fi discutat și în cadrul Consiliului de Cooperare Uniunea Europeană și uh, Consiliul Golfului. De aceea îi rog pe colegii mei să voteze împreună. Deci votăm în legătură cu trei, nu în calitate de uh, Uh, în calitate de modificare. Deci asta ar putea să schimbe comportamentul de vot uh, al unor colegi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Trecem la punctul 4. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă abțineri se respinge, 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 nu, nu trebuie să mai supunem la vot absolut nimica. În cazul acesta ne continuăm lucrările. Stimate colegi, stimați colegi, revenim la ordinea de zi și la punctul 5 de pe ordinea de zi. Dabei geht es um die Kreativitätspotenziale. Este vorba de eliberarea potențialului industriilor culturale și creative. Colegul Belet are, iată, din nou cuvântul. Iată, ia cuvântul acum departamentul nostru creator. Vă rog liniște în sală, solicită președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Și îmi cer scuze că trebuie să iau din nou cuvântul. vorbim despre cultură și industriile creatoare și despre potențialul uh, acestora. Mai întâi, aș vrea să uh, spun câteva cuvinte despre aceste, aceste industrii creatoare și culturale. Vorbim despre artă, artă vizuală, despre întreținerea moștenirii și patrimoniului cultural, dar vorbim despre televiziune, industria video, despre radio, difuziune, despre noile medii, și uh, vorbim inclusiv despre arhitectură, design, despre subsectoare cum ar fi designul vestimentar, designul grafic um, și uh, chiar și într-un sens mai larg vorbim despre turism și despre, despre servicii conexe. Deci vorbim practic de o ramură destul de importantă a industriei uh, și serviciilor. Aș vrea să fac uh, trimitere aici la Cartea Verde a Comisiei, unde vorbește Comisia despre marele potențial ce zace în aceste uh, sectoare industriale, unele dintre cele mai dinamice sectoare industriale din economia europeană. Deci, 2,6% este contribuția acestor industrii creatoare la uh, bugetul uh, și PIB-ul Uniunii Europene. Vorbim de asemenea de 5 milioane de oameni care lucrează în acest uh, sector important, organizați în special în companii și în întreprinderi mici și mijlocii în um, sectorul artei, dar și în sectorul industrial există um, noi trenduri, uh, noi tehnologii, uh, noi elemente de estetică, dacă doriți, care guvernează aceste trenduri. Acum, în legătură cu avizul uh, pe care îl propunem și îl supunem atenției noastre, aceste industrii culturale și creatoare sunt confruntate cu mari provocări în prezent. Și vrem să oferim un răspuns, o soluție față de aceste provocări. De aceea, mai întâi facem trimitere la așa numita agenda digitală, digital agenda, una din Eh, cele șapte inițiative eh, prioritare eh, ale inițiativei, ale programului 2020. Se dorește, de exemplu, crearea unui, unei piețe europene interne unice pentru conținuturile euro, electronice, pentru crearea unui spațiu sigur de spațiu web, de, un spațiu sigur de, de conținuturi uh, de internet și, uh, de asemenea, uh, ca proiect de infrastructură este foarte importantă asigurarea unei benzi de, suficient de largi pentru transmiterea acestor conținuturi online. Nu voi repeta ce s-a spus mai devreme în, în legătură cu finanțarea, s-a spus și în contextul raportului Sosa Wagner, însă pot spune că majoritatea companiilor uh, uh, mici și mijlocii care activează în uh, sectorul uh, uh industriilor culturale și creatoare suferă de subfinanțare. <clears throat> Deci este nevoie mare de instrumente de finanțare inovatoare, de, de instrumente de împărtășire a riscurilor, de distribuție a riscurilor pentru a ajuta aceste Uh, industrii. Nu voi repeta ceea ce e scris oricum în uh, aviz. Um, însă pot să vă spun că uh, prin acest aviz solicităm o implicare activă a Uniunii Europene pentru ca potențialul, în special cel cu caracter transfrontalier din aceste industrii, să poată fi exploatat la maxim. Eh, propunem și unele acțiuni concrete pentru consolidarea eh, rolului acestor industrii creatoare eh, ca un fel de catalizator al activității și în alte sectoare. Unul dintre aspectele cele mai importante care caracterizează această industrie Uh, vizează protecția drepturilor de proprietate intelectuală. O temă care nu este nouă pentru noi, domnule președinte, problema proprietății intelectuale este o problemă care este tratată și de noi și de comisie, dar credem că este important să reiterăm acest element în contextul industriilor creatoare și culturale. Deci, uh, pe de o parte, este nevoie să protejăm uh, uh, conținuturile produse, pe de altă parte, trebuie să promovăm crearea unor servicii noi. Deci trebuie să găsim undeva echilibrul între aceste două elemente. De aceea avem nevoie de un cadru de reglementare echilibrat pentru viitor și Comisia lucrează la un astfel de cadru de reglementare pentru ca uh, drepturile de proprietate intelectuală să fie suficient protejate pentru a putea uh, genera uh, noi șanse de colaborare dincolo de frontierele statelor membre. Deci este foarte important să ne gândim și la licențe multiteritoriale, deci la licențe care, de exemplu, nu se limitează la un stat membru, ci care pot fi emise în, pentru mai multe state simultan, protejând în același timp drepturile de proprietate intelectuală. Un ultim element, domnule președinte, asupra căruia vreau să insist, este uh, aspectul fiscal, respectiv cel al TVA. În majoritatea statelor membre uh, există uh, antreprenori din sectorul industriilor culturale și Uh, creatoare care se confruntă cu, uh, cu un regim fiscal uh, de TVA învechit. De exemplu, în majoritatea statelor membre cota TVA pentru cărți este zero dar pentru cărți în format electronic sau uh, pentru, pentru conținutul web uh, citite în internet, uh, cota de TVA este de 19%. Deci trebuie să colaborăm cu sectorul pentru a corecta această problemă a obstacolelor fiscale. Iată, domnule președinte, în rezumat, principalele elemente pe care noi uh, le propunem uh, în acest aviz uh, Comisiei. Sigur că suntem restrâns și din cauza formatului acestui aviz în, în afirmațiile noastre, dar, dar pot să vă spun că împreună cu colegii noștri din Comisia pentru Cultură susținem cu tărie tot ce am spus în acest aviz. Mulțumesc! Că Domnul coleg Batia Cacet. Muchas gracias, señor presidente. <clears throat> bueno, agradezco en primer lugar a... Domnule președinte, vreau să-i mulțumesc mai, mai întâi domnului Belet pentru acest proiect de aviz, care cred că merge în direcția cea bună ă, colaborăm ă, deja foarte bine și în Comisia de Cultură și de aceea nu mă miră că nici de data acea, că și de data aceasta avem o colaborare excelentă. Globalizarea a produs o reorganizare forțată a acestor servicii, a acestei piețe. Domnul Belet a arătat uh, foarte clar uh, cum anume uh, se poziționează diferitele sectoare industriale față de aceste industrii culturale și creatoare și cred că de noi depinde măsura în, ce, în care va fi exploatat potențialul acestor uh, industrii creatoare și culturale. Este nevoie ca instituțiile de la nivel local, regional, național și european să fie implicate, fiecare la nivelul său, pentru a uh, promova acest uh, potențial eu cred că propunerile și sugestiile domnului Beleț sunt cât se poate de eh, pertinente. Industria culturală eh, devine din ce în ce mai importantă, inclusiv eh, sub aspectul creării nou, unor noi locuri de muncă. Este important să putem exploata însă și sinergiile care, se, care ni se oferă, sinergii care leagă aceste culturi de alte sectoare industriale. Și vorbesc aici de relația cu sectoare industriale care nu uh, sunt poluatoare. Nu este vorba de industrie grea, constructare de mașini, ci de industrii noi, servicii noi. Iar în ce privește proprietatea intelectuală, este important uh, ca a, drepturile de proprietate intelectuală să fie protejate, pentru că altfel oamenii nu vor crea conținutul noi. Însă trebuie să existe și un echilibru. Uh, adică trebuie ca și populația, cetățenii să aibă acces la aceste inovații, la, um, uh, la ceea ce reprezintă, de fapt, conținuturile uh, culturale. Deci eu reprezint și vreau să apăr cultura, dar cred că și cultura trebuie să sectorul cultural trebuie să se gândească la cum anume poate crea locuri de muncă, la cum anume uh, poate uh, să se uh, dezvolte. Pentru că, de fapt, bunurile culturale sunt bunurile noastre spirituale comune. Și tocmai de aceea cred că este nevoie să găsim o formulare cât se poate de echilibrată, fericită, pentru ca pe de o parte, uh, drepturile de proprietate intelectuală să fie protejate, pe de altă parte să existe acces la aceste valori nou create. Uh, eu stau la dispoziția domnului Belet, cu care am colaborat și până acum foarte bine și sper că vom colabora bine și în viitor. Domnul să are cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc. După cum a spus-o și colegul meu raportor, eh, noile industrii culturale și creatoare reprezintă un sector extrem de dinamic. De aceea este important ca și pentru lucrătorii din acest sector industrial să existe eh, condiții eh, prielnice pentru ca acestea să se poată manifesta. Cartea verde din aprilie a numit acele domenii în care se întrevăd posibilități de dezvoltare și un real potențial se arată foarte clar în Cartea Verde că este nevoie de noi schimbări la nivel european. În uh, strategia uh, europeană 2020, agenda uh, digitală stabilește niște obiective și sarcini foarte clare. Trebuie să ușurăm în acest context situația IMM-urilor active în acest sector pentru ca și Uh, prin aceasta să contribuim la ieșirea din impasul economic al IMM-urilor, în special la nivel local și regional. Ce trebuie să facem noi pentru aceasta? Trebuie să existe un recadru de reglementare care să permită tuturor actorilor uh, la nivel european intracomunitar să se dezvolte. Deci să ștergem uh, obstacolele fiscale din calea activității, să recunoaștem diferitele calificări profesionale și, uh, uh, punând accentul pe protecția consumatorilor, să asigurăm uh, o bună protecție a celor care creează noi valori culturale și, și să asigurăm și un schimb de bune practici. De asemenea, distribuția, vulgarizarea noilor valori create este foarte importantă. Nu trebuie să subestimăm în acest sens potențialul micilor uh, uh, operatori de pe această piață. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna colegă Ulzvok, spune domnul președinte. Eh, tack, herr ordförande. Som... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Ca fost ministru al culturii, sunt foarte implicată în acest sector. Și propunerea pe care tocmai am auzit-o este una foarte bună. Așa cum a spus colegul meu, este foarte important să existe un echilibru și o colaborare cu sectorul educației. De asemenea, este important să existe un echilibru între ceea ce trebuie făcut la nivelul statelor membre prin intermediul bugetului public și inițiativele din domeniul privat și din domeniul industriei culturii. Deci aici, iată, e nevoie de un echilibru. Altfel spus, trebuie ca bugetul public să își asume o responsabilitate față de instituțiile culturale care funcționează în acest cadru. Trebuie ca institutele de cercetare să funcționeze și cu ajutorul industriei private. Prin urmare, nu trebuie să ne concentrăm doar pe industria fiscală și a TVA-ului. Industria culturii trebuie să se bucure de sprijinul nostru, însă statele membre trebuie în acest sens să-și asume o responsabilitate. Trebuie să creeze o structură de finanțare. Acest lucru este esențial, altfel nu vom putea asigura o calitate pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc! Dorește Comisia să intervină? Pascua? Doamna Pascua. Domnul Pascua. Zo skúseností, ktoré som získal pri riadení ministerstva školstva, vedy a... Mulțumesc. Ă, ce privește educația, vreau să spun că au fost făcute anumite progrese în ă, ministerul nostru pentru învățământ și educație. Dacă noi dorim să sprijinim cultura cu adevărat și această industrie, atunci trebuie protejată și proprietatea intelectuală și anume pe, pe plan mondial. Uh, pentru că uh, ne confruntăm adesea cu asemenea probleme legate de protecția dreptului de autor și se și uh, face comerț cu drepturile de autor, dar tocmai de aceea aceste drepturi uh, trebuie să fie protejate pe plan mondial. O altă propunere în acest context este că ar trebui poate să eliminăm taxa pe valoare adăugată din acest domeniu. Iar industria de divertisment trebuie să aibă o altă abordare decât sectoarele care sprijină creativitatea și inovația. Sprijinirea inovației este un aspect, iar industria de divertisment este alt aspect. Creativitatea trebuie respectată, dar industria, de pildă, de producere a DVD-urilor sau a discurilor este altceva. Acestea ar fi, pro, ar fi propunerile mele și mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului raportor. Comisia este încântată de faptul că ITRE, Comisia ITRE, uh, abordează acest subiect al cărții verzi al Comisiei în ceea ce privește eliberarea potențialelor industriilor culturii, fiindcă pentru a elibera acest potențial trebuie ca toate serviciile europene, ca, trebuie ca toate politicile să se mobilizeze în acest sens, nu doar cele din domeniul culturii. Și interesul sau principalul obiectiv al acestei cărți eh, verzi este relevant și pentru comisia dumneavoastră. Pentru a permite industriei noastre să înflorească, să se dezvolte eh, la maximul său potențial, este important ca serviciile comisiei să colaboreze și este important ca și comisiile din Parlament să uh, lucreze împreună. Dacă mă gândesc la ce a reușit uh, să facă Cartea Verde, observ că în proiectul dumneavoastră de aviz semnalați o serie de probleme care au fost de altfel subliniate în uh, cele 350 de contribuții pe care le-am primit la consultarea publică pe care am organizat-o și anume importanța și dificultatea pentru IMM-uri de a găsi o sursă de finanțare. Apoi, problema dreptului de proprietate intelectuală, care este esențială pentru a garanta existența perpetua operei și nevoia de a găsi un echilibru între uh, protecția dreptului de proprietate intelectuală și accesul la conținutul cultural. De asemenea, este important să fie identificate noi modele economice pentru această nouă industrie digitală, un subiect care s-a regăsit foarte des în discuțiile cu publicul. Aș vrea de asemenea să subliniez că e necesar ca diferitele politici să fie mobilizate împreună pentru a dezvolta industriile culturale și creative și de asemenea este important ca uh, politica, scena politică, factorii politici să colaboreze, fiindcă industriile culturale și politice depind uh, și de autoritățile europene și, într-o mare măsură, și de cele naționale și regionale. Este necesar, prin urmare, să, ca toate aceste autorități să facă eforturi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Pe 18 ianuarie, ora 12, este termenul limită pentru depunerea amendamentelor, pentru ca aceste consultări să fie și încheiate. Și acum trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, provocarea politică și mijloacele financiare pentru o Uniune Europeană durabilă după 2013. Este o poveste pe care dorim să o discutăm într-un regim de urgență. Parlamentul în iunie a decis să înființeze o comisie care să uh, se ocupe ocupe de această problemă. Este un mandat orizontal ca atare, ă, diversele comisii ă, care pot fi interesate ă, au fost cooptate, iar Comisia Șur ne-a rugat ca până la finele lunii ianuarie să avem o poziție. Coordonatorii în decembrie au cerut să existe și o poziție oficială, dar într-o procedură simplificată și secretariatul a fost rugat să prezinte un asemenea aviz. Acest lucru s-a întâmplat dumneavoastră dispuneți de un asemenea document uh, care a fost uh, realizat în baza unei sinteze a tuturor documentelor care până acum au fost elaborate. Îi mulțumesc secretariatului, iar acum lucrurile trebuie să fie finalizate. Cred că nu are rost să vă mai povestesc ce scrie în acest document. Putem să fim ceva mai eficienți, pentru că din punct de vedere al politicii energetice, al politicii de cercetare, al politicii legate de societatea informațională, există elemente esențiale care au fost sintetizate și care eh, toate au un efect asupra bugetului. Trebuie să documentăm faptul că noi punem preț ca, pe faptul ca la aceste puncte să nu se eh, neglijeze importanța politicii bugetare, finanțării. Nu trebuie să repetăm lucrurile aici. Importanța politicii industriale a fost uh, subliniată în cadrul diverselor dezbateri pe care le-am avut în ce privește cercetarea și inovația, mai ales în anii următori. Va fi nevoie să găsim mijloace financiare suplimentare. Pentru a putea trata această chestiune 1 și chestiunea 2 uh, corespunzător, Evident că nu putem vorbi despre o politică industrială puternică dacă nu ne gândim și care sunt fondurile necesare pentru a o finanța. Iar în uh, ce privește cercetarea, este iarăși evident că ea poate să aibă un impact, uh, o formulă fericită asupra politicii industriale. Deci, noi trebuie să pornim de la ideea că este necesar să găsim mijloacele financiare necesare pentru stimularea realizării tuturor acestor proiecte. Deci, dacă din partea grupurilor politice acum colegii doresc să ne spună câteva cuvinte legate de poziția lor, bine, iar după aceea, în cadrul procedurii, dacă vor fi necesare modificări în acest text, le vom opera. Vă rog să țineți seama de acest lucru, nu trebuie să ne mai referim la toate documente, trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor esențiale care sunt importante în această dezbatere de finanțare. Mulțumesc, colegul Glante, primul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să complic procedura. Am doar o trimitere în legătură cu ultimul punct, politica de explorare a spațiului cosmic. Noi știm cât de greu este să găsim fonduri pentru asta când e vorba despre finanțarea proiectelor uh, Galileo sau altele. Deci, uh, poate că în legătură cu punctul 12 trebuie să introducem o linie bugetară, astfel uh, sperăm ca și Comisia să ne sprijine în acest sens. Altfel, nu cred că lucrurile vor putea să funcționeze. Poate și colegii vor fi um, mulțumiți și vor fi de acord cu asta, să găsim o linie bugetară tot așa cum se va introduce și o linie bugetară în legătură cu IMM-urile. Da, mi se pare că este o idee foarte bună. Doamna Ruira Madurel. Sí, muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu această propunere de procedură simplificată. Într-adevăr, pare o idee foarte bună. Acestea fiind spuse, am câteva comentarii, câteva precizări referitoare la anumite aspecte. În primul rând, aș vrea să vă felicit pentru acest raport. Grupul meu însă consideră că nu Um, există suficientă forță în raportul dumneavoastră. O să vă transmit în scris concret la ce mă refer și o să menționez punctele care sunt importante pentru noi și care nu se regăsesc în documentul dumneavoastră. Domnul Cavalio. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Această discuție este una foarte importantă și De fapt, într-un fel, putem spune că, într-un fel, definim acum viitorul uh, Europei. Avem nevoie de noi obiective ambițioase și, evident, de resurse bugetare pe măsură, care să ne permită să abordăm provocările cu care ne vom uh, confrunta. Vreau să mă axez doar pe criteriul finanțării europene. Fac parte din această comisie SURE și am discutat principalele criterii acolo și acolo am susținut că trebuie să existe un buget care să reflecte agenda politică. Bugetul actual nu face acest lucru în prezent. Deci, viitorul buget european trebuie să fie pe măsura agendei europene, care să reflecte obiectivele strategiei 2020 și uh, să se fie în concordanță cu principalele inițiative emblematice. Un al doilea aspect, trebuie să avem un buget care să permită să ne permită să ne confruntăm cu provocările sociale. Avem multe puncte de discuție în ITRE care au legătură cu provocările sociale cu care ne confruntăm. Un al treilea element ar fi să existe flexibilitate în raportul dumneavoastră ați subliniat importanța flexibilității bugetului și cred că ar fi bine să adăugăm și simplificarea acestuia cum am făcut în cazul cercetării și cred că ar trebui să se extindă și în alte părți ale bugetului. Și ultimul criteriu, care va fi de fapt primul atunci când se hotărăsc politicile care se vor bucura de finanțare, este plus valoarea europeană. Ce este uh, relevant uh, și ce trebuie să se bucure de fonduri europene mai degrabă decât de fonduri naționale sau regionale. Pe noi ne interesează subiecte cum ar fi cercetare, energie, infrastructură, uh, și ar trebui să subliniem plus valoarea europeană pentru aceste aspecte care ne sunt um, dragi nou aici în Nitre. Acestea sunt comentariile mele referitoare la aspectele orizontale și criteriile pentru stabilirea bugetului UE. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Udi. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că ne grăbim uh, și că nu putem să ne exercităm dreptul de a propune amendamente. E un subiect foarte important și până la urmă este vorba de un document către comisie, un document referitor la provocările politice cu care se confruntă Uniunea Europeană durabilă. Asta pe ansamblu. La uh, punctul 2, în ceea ce privește programele pe termen lung, se propune o flexibilitate bugetară. Uh, domnule președinte, uh, aveam dorința să ne gândim la o secțiune de investiții bugetare și propuneam uh, termenul de modalitate bugetară adecvată și nu flexibilitate bugetară, fiindcă cadrul bugetar trebuie să cuprindă funcționarea Uniunii, dar care să fie diferită de investiții, adică acele programe multianuale. La punctul patru, la mijlocul acestui punct, propunerea mea ar fi să nu uităm că este vorba de bani publici și să punem în evidență cercetarea mai degrabă decât finanțarea, fiindcă multe dintre aceste infrastructuri energetice sunt finanțate pe baza legilor pieței libere și fondurile ar trebui să fie alocate mai mult spre cercetare. Propun deci să inversăm structura acestui paragraf și să spunem că infrastructurile energetice, bineînțeles, se bucură și de fonduri publice, asta e logic, dar uh, doar în măsura în care aceste proiecte nu sunt finanțate din fonduri sau surse private. În ceea ce privește punctele referitoare la cercetare, se spune cu privire la finanțare că trebuie să se aloce un anumit procent din PIB. Asta am înțeles eu în orice caz, că ideea generală este să ne uh, îndreptăm către o europeinizare a cercetării, fără a elimina elementele publice, sigur, adică să analizăm ce se face în Uniunea Europeană, ce se face în statele membre și să uh, europenizăm oarecum această activitate. Cred că există un fel de ipocrizie colectivă și ar trebui să abordăm uh, chestiunile finanțărilor și să ne asigurăm că uh, programele de cercetare în curs nu sunt afectate. Iar la 11 propun să vorbim despre uh, debit foarte înalt sau flux foarte înalt în loc de doar înalt. Dacă doriți, o pot transmite și în scris aceste comentarii. Herr Kollege, äh, Erklärung. Stimate coleg, vreau să vă explic, am ezitat un moment, pentru că vreau să spun că Bineînțeles că toți au dreptul să propună amendamente. Noi am convenit asupra acestui lucru, doar că procedura trebuie să fie urgentată. Deci amendamentele trebuie să fie avansate în limba engleză și trebuie să stabilim un uh, termen. Probabil până marți 18 ianuarie la prânz. Bineînțeles că toți pot să facă propuneri de amendare. Rugămintea mea a fost să ne concentrăm pe aspectele politice. Deci a, chiar sunteți rugați să avansați asemenea amendamente. Paul Rübich. Aș vrea să spun că există și o discuție legată de resursele proprii Own Resources. Iar în ce privește comercializarea certificatelor de emisie, să ne gândim ce se întâmplă în demersurile de reducere a bioxidului de carbon. Deci să recurgem și la formula resurse proprii pentru a finanța aceste activități. Mulțumesc. Iar acum Claude Turmes. Doresc și eu tuturor un an bun fericit, tuturor colegilor pe care încă nu i-am văzut, și ă, cred că va fi un demers destul de dificil să acționăm urgent și de a profita totuși de șansa de a avansa amendamente. Mie mi se pare că textul în mare este bun din punct de vedere calitativ uh, reușit, iar dacă noi o să avansăm acum 150 de amendamente, nu știu cum vom reuși să sintetizăm iarăși totul. Deci nu îmi este foarte clar cum vom reuși să ducem la bun sfârșit această procedură de urgență și poate ne explicați uh, dacă o să uh, primim 150 de amendamente, cine uh, le va uh, sintetiza? Pentru că noi nu avem raportori din umbră pentru acest document. Deci este mai degrabă o chestiune procedurală, ca să știm noi verzii cât trebuie să ne mai batem capul cu treaba asta. E bine, Coordonatorii au decis acest lucru, spune președintele, și tu ești unul dintre coordonatori. A mai fost și o altă idee să rezolvăm lucrurile printr-o scrisoare, dar coordonatorii au optat pentru o asemenea procedură de urgență, ceea ce înseamnă cu câtă veselie trebuie să ne lansăm acum în acest uh, efort de a avansa amendamente, cred că trebuie să ne gândim foarte bine câte să fie și ce este absolut necesar, pentru că evident dacă vor fi 150 de asemenea propuneri, nu știu cum vom face față. Cum trebuie să uh, ne gândim după aceea cu secretariatul uh, dacă este posibilă găsirea unui numit comun sau nu. Dacă nu se uh, poate, atunci va trebui să supunem la vot, iar termenul va fi 27 ianuarie. S-a observat foarte corect. Dacă vom avea un număr mare de amendamente, lucrurile se vor complica teribil. Dar dacă mai citim o dată textul și ne gândim care sunt principalele noastre obiective și dacă am înțeles și intervențiile de până acum corect, cred că vom putea să ne organizăm totuși bine. Bun, următoarea intervenție. Președinte, eh, gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea grupului meu parlamentar au fost eh, depuse mai multe amendamente la care am participat și eu și colega Carvalho a vorbit despre acestea. După toate cele spuse aici, cred că este important în condițiile care noi suntem cei care decidem procedura de urmat, să dăm dovadă de atitudine rațională, să nu sufăcăm tot demersul cu Uh, zeci și sute de amendamente. Deci 10-20 uh, de amendamente sunt în regulă, dar nu trebuie să avem mult mai multe. Tocmai de aceea ne-am concentrat pe problemele de fond, problemele centrale. Pentru ca, pentru ca uh, documentul pe care îl vom adopta să fie într-adevăr cel pe care ne-l dorim. Eu cred că secretariatul împreună cu președintele va putea să integreze foarte bine Uh, amendamentele pe care le-am uh, propus și nu cred că este o misiune imposibilă. Președintele, mulțumesc uh, pentru această sugestie și o retransmit coordonatorilor Poate că coordonatorii ar putea să grupeze uh, puțin, uh, să, să comaseze puțin uh, aceste amendamente, pentru că fiecare are dreptul să depună amendamente, dar înainte să discutăm toate dintre acestea, poate că se poate face o triere a lor. Domnul Pașca. Domnule președinte, vă mulțumesc. Împreună cu colega mea, Nichița, am convenit asupra trei eh, elemente care ar putea fi completate și de aceea am și depus unele amendamente. Suntem de acord cu faptul că Uniunea Europeană are nevoie de perspective bugetare pe termen lung, care să fie extinse până în anul 2050. Dar în condițiile nesiguranței economice și financiare, în condițiile incertitudini în legătură cu finanțarea oleoductelor, este important ca Eh, să distingem foarte clar între obiectivele de lungă durată, care sunt obiective principale, și eh, eh, obiectivele imediate, respectiv de scurtă și medie durată. În ce privește tehnologia informației, credem că internetul de bandă largă este un element cheie pentru, importanța, pentru dezvoltarea Uniunii Europene în viitor. De aceea, propunem ca inițiativele din acest uh, aviz să fie avute în vedere pentru că considerăm că aceste inițiative pot uh, crea uh, stimulente importante pentru creșterea ocupării forței de muncă în viitor în ce privește politica de, de dezvoltare a spațiului, dezvoltare spațială, Ehm, când am văzut, am analizat mai îndeaproape strategia de la Lisabona, am eh, constatat că ar trebui să eh, creăm o mai bună colaborare între eh, Uniunea Europeană și Statele Unite pentru a preveni duplicările de eforturi în ce privește cucerirea spațiului. Sigur că amendamentele noastre le veți primi până în 18 ianuarie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, președintele, doamna Herzog. Very... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că dacă Comisia ITRE dorește să aibă succes și dorește să aibă un raport încunat de succes în urma acestor negocieri, trebuie, trebuie să ajungem să avem o singură poziție. Câtă vreme suntem uniți, putem să ne impunem prioritățile, pentru că nu suntem singuri în acest uh, demers. Cred că ă, filtrarea, ă, trierea amendamentelor trebuie să o facem așa cum am făcut-o pe ă, proiectul bugetului 2011. Deci, deci să ne concentrăm pe acele amendamente în, în legătură cu care suntem uniți și avem aceeași opinie, pentru că atunci le putem impune. Și cred de aceea că pentru coordonator ar fi foarte util dacă dacă, dacă, dacă ar fi coordonatori, de exemplu, care au activitate și în uh, Comisia de Bugete. Uh, Paul Rubic uh, și eu fac parte dintre aceștia, mai sunt și alții. Deci ar fi bine dacă noi am putea să colaborăm bazându-ne pe această experiență, pentru că dacă ne dezbinăm și mai mult, atunci dacă, dacă ne lăsăm uh, ispitiți de, de diferitele capitole care sunt concurente, atunci, uh, atunci nu ajungem uh, prea departe. Asta a fost și experiența pe care am acumulat-o în legătură cu proiectul de buget 2011. Mai avem, o pro- mai avem o problemă la flexibilitate care are legătură cu competitivitatea și de aceea fac această sugestie, domnule președinte. Mulțumesc pentru această observație. Uh, procedura este clar stabilită și uh, rog grupurile parlamentare, respectiv coordonatorii, să, să facă o primă muncă de triere în, uh, la nivelul grupurilor lor și să coopteze uh, în special pe acei colegi care au fost implicați și în elaborarea uh, proiectului de buget 2011. Astfel, uh, cred că vom putea să pregătim amendamentele astfel încât încât secretariatul să poată mult mai ușor să le integreze. Bun, o să rugăm și secretariatul să ne ajute. Deci termenul limită pentru depunerea amendamentelor este ora 12 în 18 ianuarie. Și trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, analiza uh, opțiunilor de reducere a uh, efectelor uh, a emisiilor de gaze cu efect de seră și evaluarea riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. A existat o dezbatere foarte complexă Uh, am stabilit uh, modul în care putem colabora cu Comisia de Mediu, începem cu consultările noastre și uh, uh, dau cuvântul acelor colegi care s-au înscris la cuvânt. Romana, ai cuvântul. Herbert. Um... Mulțumesc, Herbert. Este adevărat ce ai spus. Uh fost nevoie și de unele negocieri de ordin procedural uh, în contextul acestul dosar, acestui dosar și de aceea în uh, prezentarea mea vreau să ofer câteva informații de fond în legătură cu acest document. Știți cu toții că uh, Uniunea Europeană și-a propus ca până în 2020 să reducă emisiile gazelor cu efect de seră cu 20%. Textul inițial prevedea o reducere de 30% în cazul în care și celelalte state industrializate uh, vor formula obiective similare și uh, își vor asuma cotă parte din această, aceste eforturi. Apoi, uh, Comisia a elaborat în documente de lucru diferite scenarii prin care a dorit să contureze impactul asupra Uniunii Europene. Apoi, uh, această rezoluție a fost ușor modificată la Cancun. Am spus la Cancun că vom reduce uh, emisiile cu peste 20% atunci când uh, și dacă vor, vor crea condițiile pentru acest lucru. Dar nu voi intra în detalii acum. Așadar, Comisia a pregătit o comunicare, a analizat costurile cât și avantajele um, uh, creșterii acestei obiectiv de la 20 la 30%. Primul document este foarte general în formularea sa, dar uh, textele și informațiile esențiale le găsiți în anexă. Uh, nu voi face rezumatul acestor documente, însă vă spun care va fi procedura în viitor. S-a convenit ca uh, ENVI să fie comisia competentă pentru acest raport. Este un raport de inițiativă și uh, a fost de altfel un raport propus de Comisia ENVI. Dar avem și noi o parte din răspundere în legătură cu aceast, uh, acest raport, de aceea se aplică regulamentul numărul 50 din regulamentul de ordine interioară, adică uh, vom deveni coautor cu competențe egale. Așadar, ambele comisii trebuie să cadă de acord, să convină asupra unui, aceluiași calendar și uh, acest lucru înseamnă și că e, care provin de la ITRE și care țin de competențele ITRE trebuie să fie acceptate fără rezerve de către Comisia ENVI. Eu nu mă aștept să avem cu probleme cu ENVI pentru că, pentru că în prezența și subsemnătura ambelor președinți de comisii s-a convenit modul în care urmează să procedăm. Deci ne vom întâlni înainte de uh, vot de mai multe ori pentru a pregăti acest raport. Există diferite domenii care țin în mod exclusiv de competențele ITRE și vreau să le numesc pentru că este un aspect important pentru noi și pentru pregătirea raportului uh, la noi. Le, le citesc în limba engleză. eficiența Eh, energetică, cu excepția eh, EMAS și Ecolabeling, siguranța energetică, performanța energetică a clădirilor, eh, evaluarea consecințelor pentru, consecințele, pentru sectorul energetic, contorizarea inteligentă și inovarea. Mai există și unele domenii de competențe comune, promovarea investițiilor în uh, ecologice, uh, ecodesign uh, și așa mai departe. Deci sunt, iată, competențe pe care le împărțim și mai sunt și alte competențe care țin de Envy, evident. Toate aceste competențe sunt reflectate în, în raport. Și apoi câte ceva despre metodele de lucru. Cât despre calendar, uh, acesta poate fi astăzi doar o propunere din partea noastră, pentru că această, acest calendar trebuie convenit, după cum v-am spus, cu uh, cei de la Envi am, în propunerea mea am ținut cont de practica de până acum a Comisiei ITRE și de dorința noastră de a lucra cât se poate de rapid pe acest uh, dosar am presupus că vor fi depuse multe amendamente, deci avem nevoie de mult timp pentru găsirea unui compromis. Dar când vă voi prezenta acest calendar, vă rog să țineți cont și de faptul că avem nevoie, pe de o parte, de un consens la nivelul comisiei noastre și apoi să convenim toate aceste lucruri și cu Envi. Următoarea până la 21 februarie, de fapt, uh, se va elabora un proiect de aviz. În 14-15 uh, martie vom avea o reuniune a ITRE care va trata acest raport, iar Uh, amendamentele vor putea fi depuse până în 24 martie, iar 12-13 aprilie am putea să avem dezbaterea în comisie, urmând ca în 25-26 mai să votăm uh, dosarul. Uh, sigur, este propunerea mea, dar va trebui să ne punem de acord asupra calendarului și cu colegii din Envi. Comisia Envi uh, are în proiect și o audiere, am fost uh, informat uh, ieri, alaltăieri seara de fapt, despre această audiere. Eu am câteva comentarii în legătură cu această audiere și m-aș bucura foarte mult dacă această audiere ar putea fi organizată în comun de Envi și ITRE, dacă bine mă amintesc, că audierea urmează să aibă loc pe 28 februarie. Dacă reușim să cădem de acord cu raportorul de la MV, atunci cred că uh, vom putea considera fezabil acest calendar. Dacă nu vom ajunge la înțelegere cu MV, atunci propun ca și noi să organizăm o audiere proprie având în vedere că raportul este foarte important și, și decizia va fi una cu mare, de mare greutate. În cazul acesta, sigur că uh, calendarul va fi uh, întins și se va extinde și în cea de-a doua jumătate a anului. Acum câte ceva despre structura raportului. Nu vreau să uh, uh, pun sub semnul de Eli faptul uh, aceste, acest, uh, această reducere de 20%. Uh, nici nu trebuie să convenim sau să aprobăm în vreun fel în ce măsură se va depăși această cotă de 20%. Raportul însă trebuie să conțină și elemente care uh, condiționează atingerea obiectivelor noastre de aceea propun cinci capitole care au legătură cu competențele noastre. Odată un capitol legat de energie în care vom trata problema contribuției acestui sector la reducerea emisiilor o chestiune care se rea apoi și la siguranța aprovizionării energetice și la uh, eficiența energetică a uh, clădirilor, la uh, contorizarea inteligentă și așa mai departe. Al doilea capitol, industria, contribuția industriei, consecințe pentru sectorul energetic. Voi aminti aici și energi, ramurile uh, energofage de industrie, dar și industria energiilor regenerabile, industrie creatoare. Al treilea capitol propus este cel al competitivității și a, uh, aici vom vorbi de carbon leakage, de relocarea emisiilor, de contribuția științei și cercetării la atingerea obiectivelor iar capitolul 4 cred că ar trebui să trateze uh, problema uh, pe de-a întregul, într-o viziune holistică, uh, vom numi aici condițiile interne și externe pentru reducerea la Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană a emisiilor cu cel puțin 20%. vreau să mai vorbim într-un ultim capitol și despre inițiative, despre aspecte legislative, despre efecte financiare și fiscale eh, care sunt eh, relevante. Deci eh, totul se subsumează sub termenul generic de posibile perspective politice proactive. Așadar, în acest capitol ar fi incluse atât capitol, cât elementele de stimulare a economiei, cât și elementele ce caracterizează o dezvoltare durabilă a sectorului. Sigur că datorită crizei economice, cheltuielile sunt mai reduse, dar trebuie să recunoaștem că și puterea de cumpărare a oamenilor este mai redusă în aceste zile și luni, cum și firmele au profituri mai reduse. De toate aceste lucruri va trebui să ținem cont atunci când vom face referire la obiectivele noastre ambițioase. Mă bucur încă de pe acum să primesc toate sugestiile și observațiile din partea colegilor Eh, trebuie să mai adaug că încă nu l-am întâlnit pe raportor, dar sper că voi avea o întâlnire cât se poate de curând cu raportorul, pentru ca să ne putem pune de acord în legătură cu procedura ce urmează a fi adoptată. Președintele, mulțumesc pentru această prezentare eh, detaliată a procedurii. Ea este necesară pentru că este, va fi o procedură complicată. Acum, problema mea este că avem nouă înscrieri la cuvânt și de fapt nu avem nici măcar 10 minute la dispoziție, dar haideți să vedem cum putem să uh, progresăm. Vă rog eu foarte mult să vă concentrați uh, uh, în luările noastre de cuvânt. Eu o să fiu cu ochii pe ceas și vă întrerup după exact un minut. Da? Ca să nu mai fie cazul, să nu mai apară situația în care ultimii nu mai primesc cuvântul. Să dăm fiecăruia o șansă. Pentru că este vorba de demararea unei dezbateri, de fapt. Doamna Eck. Thank you. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportoarei pentru o activitate atât de bună. E foarte important să vedem cum uh, funcționează instrumentele de care dispunem. Putem vorbi despre legislație, de stabilirea de standarde, cum ar fi pentru industria autovehiculelor, să vedem ce se întâmplă acolo și de asemenea și despre stimulente și sancțiuni financiare și să vedem ce putem face și acolo. E foarte interesant, cred, să discutăm care sunt metodele care pot fi utilizate de legislatori în acest domeniu. Cred că trebuie să discutăm și despre diferențele dintre statele membre, fiindcă în ceea ce privește altern- ă, energiile alternative, fiecare țară are mm, favoritul său, eoliană, solară. Foarte rar putem găsi o regiune ă, sau o zonă în care să fie bun la toate aceste tehnologii. În ceea ce privește competitivitatea, cred că avem o imagine de ansamblu a unei Europe bune în acest domeniu. Dar asta nu este uh, în totalitate cu adevărat. China, în 10 ani, în ceea ce privește energia eoliană, a, a coperă acum 50% din uh, uh, piața cu energia eoliană. Deci în doar 10 ani. Acum 10 ani noi eram lideri în domeniu exemplul acesta este unul foarte important. Și trebuie să-l avem în vedere atunci când încercăm să vedem care sunt noile tehnologii și inovații în acest domeniu pentru a deveni um, cu adevărat competitivi și pentru a stimula creșterea economică. În ceea ce privește relocarea emisiilor de carbon, pentru această comisie eu am negociat directiva RICI și acolo am avut aceleași Uh, discuții cu industriile care părăseau Europa datorită uh, cerințelor în domeniu. Și asta nu e deloc bine. Și văd că în ceea ce privește relocarea emisiilor de carbon, uh, situația și și discuții legate de climă, situația este similară. An de zile am, am citit multe rapoarte alarmiste și cred că acum putem spune cu siguranță că în realitate lucrurile nu sunt așa de grave cum au fost uh, prevăzute de anumiți factori interesați. Metoda de lucru subliniată de raportor este una foarte bună și cred că e nevoie de o întâlnire specială, de un seminar în cadrul activității comisiei pentru ca membrii să aibă ocazia să discute acest subiect foarte important. și acest lucru poate fi făcut împreună cu uh, prezentarea concluziilor de la Cancun și cum ne pregătim pentru următoarea întâlnire care va avea loc în Africa de Sud. Mulțumesc! Uh, thank you. Uh, gracias. Doamna de Castilia, mulțumesc! Domnule președinte, voi încerca să respect minutul alocat. În primul rând, felicitări doamnei raportor. Ați pregătit o structură, o schemă de lucru foarte bună și asta ne va permite să avem un proiect de raport foarte interesant. O să mă limitez la a face două remarci. În primul rând, ar fi fost interesant să avem um, întâi discuția referitoare la rezultatele de la Cancun și pe baza acestor rezultate, am fi putut poate să ne gândim la o altă perspectivă pentru acest raport, complet diferită. E păcat că nu s-a întâmplat așa, dar trebuie să acceptăm acest lucru. În acest raport există două mize. Cum să depășim obiectivul de 20%, reducere de 20% și 2. Riscul de relocare a emisiilor de carbon. În ceea ce privește primul obiectiv, cel de reducere cu 20% a emisiilor. După cum ne-a spus Romana, în raportoarea noastră, a existat o scădere a veniturilor pentru companii, uh, dacă au reușit să diminueze și costurile, foarte bine, felicitări. Prin urmare, avem ocazia să uh, putem să abordăm um, această problemă a competitivității dintr-o perspectivă mai bună, care vor permite companiilor uh, să lupte cu acest pericol al relocării emisiilor de carbon. N-are rost să venim acum cu noi obligații doar pentru că a avut loc o reducere a costurilor. Trebuie să mizăm pe avantaje și să nu ne gândim la noi creșteri, fiindcă acestea ar avea consecințe de nedorit. Asta în ceea ce privește prima parte. Trebuie să înțelegem că există o defazare față de ceea ce s-a întâmplat la Cancun. Poate că din partea Comisiei vom avea niște propuneri interesante cu uh, niveluri de emisii sau cote de emisii gratuite pentru industriile cu consum mare de energie. Cred că documentul este puțin defazat, cum am spus, față de uh, ceea ce uh, se întâmplă la nivelul comunității internaționale. Orice s-ar întâmpla, trebuie să încercăm să ne asigurăm că acest 30% ajunge să fie un obiectiv. Deci orice s-ar întâmpla la nivel global. Mulțumesc, domnul Shadow. Mulțumesc. O să încerc să evoc toate punctele din acest raport în ceea ce privește chestiunea calendarului. Obiectivul raportorului noastre este să avem un raport votat în plenară înainte de hotărârea Consiliului, care ar putea să se întâmple în iunie. Deci trebuie să uh, ne înscriem pentru această întâlnire a Consiliului din timp și cred că aici trebuie să fim foarte atenți la calendar. În ceea ce privește aspectele care au fost menționate deja aici, în primul rând, cred că este foarte important, cum ne-a spus și doamna raportor, să stabilim un obiectiv ambițios de luptă împotriva schimbărilor climatice, care nu se opune, ba din potrivă, merge mână în mână cu creșterea competitivității. Știm că China are peste 200 de miliarde de dolari investiți în planul de relansare al economiei verzi, uh, nu avem același nivel de susținere publice și, publică și statele membre sunt implicate, Corea la fel, din păcate Europa este puțin în urmă și dacă ne uităm la uh, situația din 2010, China și Statele Unite sunt țările cele mai atrăgătoare pentru crearea de energii regenerabile și din 50 de companii identificate ca companii lider ale tehnologiilor verzi, 24 și-au sediul în Asia, 22 în Statele Unite și doar 3 în Europa. Deci potențialul este unul foarte mare în ceea ce privește viitorul. Ehm, nu mă refer doar la economia verde, ecologică, ci la economie în general, care este gata să investească în aceste noi sectoare. În ceea ce privește relocarea emisiilor de carbon, aici cred că putem avea o discuție destul de liniștită. Și o să închei imediat. Există multe texte în prezent pe acest subiect Știm că există această perspectivă a economiei durabile, verzi, dar că există sectoare, câteva sectoare care se confruntă cu riscuri. Comisia a făcut studii și a arătat că există instrumentele pentru a asigura protecția acestor sectoare. Deci ce trebuie să facem este să identificăm corect aceste sectoare și cred că Comisia trebuie să se plece puțin mai serioasă asupra identificării acestor uh, sectoare și trebuie apoi, odată identificate, să vedem cum pot fi ele um, cum pot fi ele protejate. Au existat o serie audieri, poate și um, raportorul este uh, implicat în aceste audieri referitoare la aceste tranzacții cu cote de emisii și cred că trebuie să continuăm să uh, utilizăm aceste instrumente care pentru a putea să avem cu adevărat această trecere la 30%. Colegii Corona. Domnul Corona. Eh, kiitos, kiitos oikein paljon. Kiitos kollega Jordan Sise. Mulțumesc. Îi mulțumesc doamnei Cizeli pentru aceste observații extrem de echilibrate. Astăzi sper că vom putea să discutăm rezultatele de la Cancun, dar dacă nu vom putea să facem acest lucru, vreau să vă spun că la Cancun n-am obținut ceea ce voiam și anume angajamente ferme pentru reducerea emisiilor. Cred că trebuie să nu scăpăm în vedere ce s-a hotărât la nivelul Consiliului European și trebuie să avem în vedere această trecere de la 20 la 30%. Această discuție pe aceste procente, 20 sau 30%, cred că ar trebui să fie stată într-un context mai general și anume, trebuie să vedem dacă toate aceste măsuri sunt până la urmă eficiente. N-am discutat despre eficiența acestor măsuri, fiindcă aceste schimburi cu cote de emisii funcționează la nivel european, e adevărat, dar există multe dovezi care arată că s-au produs și erori sau fraude în contextul acestor tranzacții cu cote de emisii lucru care uh, are sigur un impact negativ și la nivelul uh, emisiilor. Prin urmare, noi am încercat să promovăm o politică um, care să limiteze emisiile. Însă există mari industrii poluatoare care transmit semnare clare că nu vor să opteze pentru acest model vor să se axeze pe decarbonizare, pe tehnică și e din ce în ce mai dificil să comparăm măsurile între ele. Cred că acum e destul de târziu să începem o discuție referitoare la 20 sau 30%. Cred că mai degrabă ar trebui să ne axăm pe marile decizii care ne așteaptă. Mulțumesc! Colegin Crostet. Mulțumesc, doamna Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit pe raportor pentru uh, uh, acest text, pentru a găsi o poziție echilibrată între Comisia pentru Mediu și Comisia ITRE, ceea ce nu a fost deloc ușor. Deci uh, să ne gândim la ceea ce s-a obținut la Cancun, chiar dacă uh, opiniile sunt foarte diferite. Eu cred că Europa a prezentat lucrurile uh, într-o manieră optimistă, dar în legătură cu un acord la care nu s-a ajuns. Despre această reducere cu 20% a emisiilor se vorbește deja de câțiva ani, dar trebuie să ne gândim strict care sunt măsurile pe care le-am luat, care sunt consecințele. Vom avea mai uh, puține emisii de bioxid de carbon în economiile noastre, care este solicitarea asupra instrumentelor, să facem întâi bilanțul instrumentelor de care ne-am servit pentru a vedea care sunt părțile pozitive pentru că asta trebuie să facem înainte de a trece la o reducere cu 30%. Dacă noi vom lua uh, decizia de a impune o reducere cu 30% a noxelor, eu nu cred că ne vom putea baza pe o regulă a reciprocității. Uh, dacă ă, ne decidem în acest sens, atunci este absolut obligatoriu ca și ceilalți să accepte această cerință. Dacă nu va exista un demers analogic în ă, celelalte continente, cred că presiunea asupra industriei noastre va fi ă, nedreaptă. Deci, atenție, dacă vom face acest lucru, va trebui să dispunem de instrumentele care să ne permită să incităm și pe ceilalți pe exportatorii noștri și pe exportatorii uh, străini uh, să uh, respecte aceleași condiții pe care noi le impunem, să avem deci un asemenea mecanism, inclusiv în ce privește relocarea carbonului. Mulțumesc. I didn't understand. Yeah. Yeah, okay. I, I, I would like to... Aș vrea Mulțumesc lui Jordan pentru uh, raportul foarte bun pe care Iani l-a prezentat și aș dori să insist doar asupra unui aspect pentru că nu am decât un minut la dispoziție. Va fi esențial să analizăm soluțiile pentru sectoarele care, uh, în primul rând, uh, au pierderi de carbon. Sigur că au o asemenea creștere cu 30% sau nu a reducerii emisiilor depinde de soluțiile pe care noi putem să le oferim acestor sectoare. Există soluții orizontale, holistice pentru aceste sectoare? În protocolul de la Kyoto, sectorul aviației sau sectorul uh, legat de uh, administrarea pădurilor, uh, au uh, un tratament mai degrabă uh, de tip orizontal, holistic. Deci, noi trebuie să ne gândim și la alte sectoare industriale uh, care sunt uh, implicate. Se desfășoară deja o activitate de cercetare în acest domeniu și se încearcă obținerea unor acorduri uh, pe bază voluntară. În cadrul Comisiei Uh, ITRE, grupul PPE a studiat aceste posibilități și cred că ar fi foarte important să uh, dedicăm un timp din eforturile noastre pentru a analiza soluțiile care pot fi propuse acestor sectoare industriale, să analizăm diferitele posibilități. Ar fi foarte important uh, pentru aceste discuții ca și pentru discuțiile post-Kyoto. Domnul Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Ca un punct suplimentar, i-aș propune, doamnei raportoare, și dimensiunea temporală. Pentru că dacă suntem realiști, acum am intrat în anul 2011 și înainte de a putea aplica toate măsurile pe care ni le-am propus, cred că uh, vor mai trece 2-3 ani. Deci, să ne gândim acum la o reducere suplimentară. Cred că timpul de care dispunem este foarte scurt. De aceea, eu cred că ar trebui să avem în vedere anul 2050, astfel încât să se poată lua pe termen lung și decizii investiționale corespunzătoare. În clipa de față, o serie întreagă de uh, sectoare industriale nici măcar nu știu cum să opereze cu uh, aceste cerințe de reducere a emisiilor, pentru că nu au fost, din acest punct de vedere, stabilite uh, toate uh, reperele necesare. Deci, dacă ne propunem o reducere suplimentară, cred că trebuie să extindem uh, timpul până la care aceste reduceri să fie operate, până în 2050. Iar acum, domnul Mezaroș. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană întotdeauna s-a angajat uh, pe lângă obiectivele de combatere a modificărilor climatice. În ce privește uh, reducerea emisiilor, uh, din 2008 încoace condițiile s-au schimbat foarte mult. Deci uh, este din ce în ce mai dificil să vorbim despre 30%, chiar și despre 20% în condițiile presiunilor bugetare extraordinare. Totuși, Uniunea Europeană rămâne uh, un uh, fidel al acestor obiective și uh, uh, odată ce vom fi atins acest obiectiv de 20%, cred că putem să vorbim și de un eventual 30%. Trebuie să exploatăm în sectorul industriilor inovatoare acele potențiale care ne ajută să ajungem la aceste obiective. Asta ar trebui să o facem și în lumina uh, strategiei generale UE 2020 este important să vorbim în continuare despre posibilitatea uh, efectelor pe care le-ar avea um, uh, un obiectiv de 30% în continuare. Uh, Trebuie să fim gata ca uh, să creăm condițiile prielnice pentru această uh, reducere. Trebuie să colaborăm cu partenerii naționali și regionali și trebuie să-i susținem în uh, întreprinderile lor. Sigur că strădanile Uniunii Europene nu sunt suficiente, este nevoie și de eforturile la nivel național și de cooperare internațională. Domnule președinte, eu susțin ceea ce a spus doamna Jordan și anume să organizăm o audiere cu experți din o serie întreagă de regiuni direct interesate. Uh, pentru că noi uh, uh, riscăm uh, să adoptăm altfel o soluție care să fie aplicabilă tuturor, iar diferențele în economiile noastre sunt foarte puternice. Nu cred că ar fi o formulă fericită. Deci, eu cred că există țări cu o economie foarte verde și alte economii care se bazează încă foarte mult în sectorul energetic pe exploatarea carboniferă. Deci, ă, vă dați seama ce dificil ar fi majorarea reducerii ă, emisiilor de carbon de la 20 la 25% într-o țară care se bazează pe carbon. Ă, să luăm Polonia, de pildă. Există un capital străin care a venit în Polonia și uh, deja amenință acești investitori că se vor deplasa în Ucraina datorită costurilor tot mai ridicate ale exploatărilor de cărbune. Ce se va întâmpla atunci? Uh, în definitiv și Ucraina este în Europa, uh, emisiile ajung pretutindeni. Deci trebuie să ne gândim foarte bine la uh, modul în care trebuie să cooperăm Uh, chiar uh, cu statele vecine uh, granițelor europene, cum putem influența politic sau economic aceste state. Mulțumesc foarte mult! Dorește cineva să mai intervine, dar dacă da, foarte scurt. Mulțumesc, da. De fapt, ă, aș fi vrut să comentez fiecare intervenție în parte, dar este clar că trebuie să știm cum putem să implementăm legislația actuală exact, care vor fi consecințele acestei implementări pentru că ă, anul 2020 trebuie să ne ajute să Eh, tragem concluziile necesare pentru a putea privi mai departe în viitor până spre 2050. Eu cred că toate aceste propuneri care au fost făcute aici indică faptul că dispunem deja de multe informații, că ne interesează foarte mult o discuție profundă profundă, dar ă, mai avem nevoie de alte informații, este nevoie de o audiere, ă, să organizăm poate împreună cu Envi pentru a avea cifre foarte concrete mm, aici se spune deja în ă, raport că ar exista șanse pentru atingerea acestor obiective și în țările mai sărace. Deci mulțumesc pentru toate comentariile. Trebuie să respectăm, bineînțeles, termenele prevăzute și va exista și o discuție între raportorul de la Envi și mine, dar cred că va fi foarte dificil să supunem la vot acest raport încă în luna iunie. Consiliul va decide asupra acestei chestiuni în luna mai noi însă nu vom avea posibilitatea să ajungem la o concluzie în luna mai. Președintele, mulțumesc foarte mult, dar am o rugăminte să clarificăm dacă va fi posibilă organizarea în comun a unei audieri sau nu. Pentru că dacă nu, va trebui să recurgem la uh, o soluție pe care au propus-o mai mulți colegi. Bun, acum vă rog ca punctul zece de pe ordinea de zi să fie amânat. Avem un oaspete care așteaptă deja de un sfert de oră să intervină. Deci avem acum două modalități de a acționa. Ori discutăm acum cu domnul Adamovici și trecem după aceea la raportul uh, privind Cancun sau amânăm Cancun pentru ședința următoare. Deci vă invit să decidem cum dorim să procedăm. Cred că lucrurile depind și de cei implicați. Să amânăm Cancun pentru data viitoare, Lena, da, data viitoare. Bun. Atunci mai avem trei sferturi de oră la dispoziție pentru celălalt subiect. Mi se pare că este cât se poate de rezonabil. Îmi cer scuze scuze, ă, poate că după vacanță nu am, ne-am pierdut exercițiul de a avea intervenții mai succinte. Bun. În cazul acesta îl salut pe domnul Adamovici, care tocmai ă, a sosit în prezidiu. Domnul Adamovici este coordonator pentru rețelele offshore privind energia eoliană în nordul Europei. Bun venit, domnule Adamovici, vă dorim și dumneavoastră un an nou fericit. Uh, sperăm să avem o uh, bună colaborare pe viitor și uh, vă dau cuvântul. Îi rog pe toți colegii să vă urmărească cu atenție. Sper că veți avea o intervenție pregnantă, limpede, așa cum știți să o faceți, iar noi după aceea ne vom folosi de șansa unei dezbateri. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că am oferit prilejul să vă raportez despre activitatea mea de coordonator pentru integrarea rețelelor eoliene marine în uh, sistemul energetic. Um, vreau, nu vreau să insist mult asupra bazei juridice a activităților mele, aveți și prezentarea mea uh, în format scris, uh, avem uh, Eh, sigur, eh, eh, chiar, chiar mi-am pus întrebarea dacă eu unul singur pot să, pot să fac ceva într-o Europa a 27 de sisteme și autorități de reglementare. Însă am primit o susținere foarte bună din partea Direcției Generale Energie a Comisiei și împreună cu colaboratorii mei am reușit să demarăm unele lucruri importante pentru că și dumneavoastră discutați probleme financiare, trebuie să vă spun că activitatea noastră nu o desfășurăm în baza unor fonduri financiare proprii. Pe de o parte, sigur, vrem să avem parte de expertiză profesională de cea mai mare calitate, pe de altă parte, pentru că nu dispunem decât, ca și dumneavoastră, decât de bani publici, trebuie să fim foarte critici în cheltuirea acestor bani. Uh, uh, inclusiv uh, soldul meu de, de agent european este, este, ca să zic așa, modest față de activitatea pe care o desfășurăm, dar um, așa este Europa noastră, așa este răsplata pentru unele munci depuse în slujbe ei. Um, Um, vreau să vă vorbesc puțin despre uh, metoda noastră de lucru. Avem un grup de lucru care este foarte informal. Uh, este un grup de lucru cu, la care participă ONG-urile, participă și sectorul politic. Uh, încercăm să privim uh, uh, fiecare problemă pe care o tratăm din cât se poate de multe puncte de vedere. Acest grup de lucru se reunește de cel puțin patru ori aici la Bruxelles, dar și în alte locații. Și acest grup de lucru uh, practic îmi oferă mie material de lucru pe lângă contactele mele cu societatea civilă europeană, cu guvernele și așa mai departe. Uh, instrumentul meu de lucru este raportul meu anual pe care îl transmit Comisiei și Parlamentului European. Uh, ultimul meu raport a, a fost deja transmis pentru, pentru anul care a trecut și de aceea nici nu mai insist asupra re, uh, rezultatelor concrete din anul trecut pe care l am început. Se discută mult despre energiile regenerabile din Europa. Însă, fără o extindere și modificare a infrastructurii actuale, eh, acest, această dezvoltare nu este posibilă. Eh, există obiective foarte ambițioase în ce privește energia eh, regenerabilă, dar aceste obiective vor fi atinse doar în momentul în care va exista disponibilitatea de a Uh, moderniza și actualiza rețeaua de uh, transport și distribuție a energiei și vorbesc de energie electrică în primul rând. Se mai pune și problema competențelor comunitare la, uh, în, în sectorul distribuției și transportului de energie articolului 194 din tratatul de la Lisabona, care Uh, descrie uh, competențele uh, de principiu ale comunității europene, acest articol este prea puțin cunoscut în rândul colegilor, ca să zic așa. Dar problema rețelelor de distribuție este din ce în ce mai mult o rețea, o problemă europeană. Tocmai de aceea Cred că ar trebui să folosim uh, din uh, ce în ce mai mult aceste pârghii și competențe europene uh, pentru, pentru a arăta că există într-adevăr o justificare la nivel european pentru extinderea acestor rețele. Și acest lucru este valabil și pentru platformele offshore. Sigur că odată dacă privim obiectivul de, 2000, eh, de 20% energii regenerabile până în 2020, înseamnă că eh, atunci vorbim de 35% energie electrică până la urmă. Iar dacă obiectivul ar fi de 30%, atunci, eh, practic, 50% energia electrică ar trebui să fie produsă din resurse regenerabile. Asta ce înseamnă? Nimic altceva decât o revoluție industrială. Pentru că uh, uh, pe lângă tehnologiile noi de exploatare și producerea curentului este nevoie de noi rețele de transport și distribuție. Există mari potențiale în uh, Marea Nordului și Marea Baltică. Se vorbește de un potențial exploatat de 40 de gigawatts în 2020 și de 150 de gigawatts în 2030 sunt dimensiuni uh, covârșitoare. Sunt mari oportunități și șanse, dar uh, sunt șanse doar uh, și pot deveni șanse și oportunități doar atunci când produsul realizat va putea fi distribuit consumatorului 24 de ore pe zi, după nevoie. Sigur că îmi face plăcere să vorbesc despre succese, dar trebuie să încep uh, așa la concret, cu unul din dezastrele noastre la nivel european. Este uh, proiectul Kriegers Flak din Marea Baltică, la care participă Germania, Suedia și Danemarca, un proiect care a fost demarat pentru a exploata unul, una din sursele de potențial ale mărții, Mării uh, Baltice. Din păcate, în cursul președinției suedeze, Suedia s-a cam uh, retras, s-a cam fofilat din acest proiect. Din păcate, asta înseamnă o mare lovitură pentru proiectele offshore, pentru că, iată, nu mai există această competență trinațională care este necesară pentru proiect. De asemenea, ne lipsesc multe răspunsuri pentru că, pentru că încă din faza de proiect o, un stat membru s-a retras. Îmi pare foarte rău, regret acest lucru și, după cum vă spuneam, eu personal numesc acest eșec un dezastru european. Uh, potențialul uh, offshore uh, trebuie, trebuie văzut și ca un element uh, Uh, care trebuie interconectat la celelalte rețele. Deci există nevoia unui element de interconectare, unei platforme de interfețe de interconectare la uh, nivelul Mării Baltice. Îmi pare rău că Eh, din păcate, aceste probleme nu ajung eh, așa cum trebuie și nu sunt suficient reflectate în opinia eh, publică, în dezbaterea politică. Pentru că asta ar arăta foarte clar că direcția în care ne îndreptăm, în care ne îndreptăm în Europa. Da? Pentru că nu așa se prezintă o carte de vizită europeană. Nu prin astfel de proiecte. Dar mă rog, avem și uh, succese de consemnat. În 7 decembrie uh, anul trecut, cele zece state riverare ale uh, Mării Nordului, inclusiv uh, Norvegia, au semnat o rezoluție uh, în care au definit trei teme de colaborare. Odată uh, rezolvarea unor probleme tehnice referitoare la rețeaua Mării de Nord, apoi Eh, elemente de piață, cum trebuie să arată pe viitor piața eh, eh, energiei electrice care integrează elemente de energii regenerabile și apoi, sigur, și chestiuni de, de, de finanțare. Un uh, memorandum de înțelegere semnat de aceste părți uh, a stabilit un program de lucru pentru 2 ani uh, și în 2012 se, se va ajunge la un rezultat care va arăta într-adevăr care sunt premisele care trebuie create uh, sociale, economice, de infrastructură pentru ca obiectivele europene uh, mărețe să poată deveni realitate. Acest proiect a fost uh, inițiat de mine și eu cred că este un mare succes că zece state au reușit să convină uh, asupra unei, unei activități comune. Este un succes și pentru că am cooptat în acest proces și operatorii de rețele de distribuție și am cooptat și organizațiile de reglementare din, de la nivel național. Eh, sigur că autoritățile de reglementare, autoritățile coordonatoare au un rol covârșitor în toate aceste procese și eu cred că în toate procesele eh, și proiectele care sunt motivate politic trebuie să existe o reprezentare mult mai puternică pe viitor a acestor autorități de reglementare. Iată ce am făcut în eh, domeniul dezvoltării rețele, rețelelor în Marea de Nord. Este cea mai mare realizare din ultimii ani. O a doua observație eh, care vizează tot eh, autoritățile de reglementare. Eu cred că în Europa avem nevoie de o dezbatere mult mai intensă cu autoritățile de reglementare. Acestea sunt legate, eh, restricționate în activitatea lor de legislația națională, de cadrul reglementare național și ehm, în ce privește autorizarea Uh, noilor rețele, um, aici uh, avem uh, problema că fiecare autoritate de reglementare de, decide până la urmă structurarea capitalului fiecărui operator, deci determină practic nevoile de capital pentru că, pentru că autoritatea reglementară este cea care spune ce se poate câștiga și cum și cum trebuie uh, structurate acele venituri. Acest lucru este valabil atât pentru, uh, pentru operatorii publici, uh, cât și pentru operatorii privați. Însă, toți acești operatori, publici sau privați, trebuie să-și ia banii de pe piața capitalului. Deci, um, Eh, este un mare proiect eh, și sunt, eh, sunt multe obstacole atunci când 10 țări vor să convină asupra unei rețele de distribuție care, pe care să opereze patru mari operatori și mulți operatori mici care operează în baza nu știu câtor legi. Deci trebuie să vedem cum putem să aducem la o masă Uh, uh, regula, regulament, autoritățile de reglementare europene și să, naționale din Europa, îmi cer scuze, pentru a le imprima o abordare unitară europeană. Deci, uh, practic, um, suntem un fel de Consiliu Consultativ, așa cum există un Consiliu Consultativ pentru Banca Centrală Europeană, care care eh, consiliază practic eh, autoritățile de reglementare în ce privește eh, relația, de exemplu, cu piețele de capital. Eu cred că dacă ar exista un astfel de, o astfel de activitate consiliere, atunci autoritățile de reglementare ar ști mai bine care este impactul lor asupra pieței de capital și care este nevoia de capital a operatorilor pe care îi reglementează. Uh, eu cred că există posibilitatea de creare a unor astfel de structuri complementare fără a crea noi structuri birocratice. Deci sunt multe de făcut. Sigur că în același timp uh, uh, deciziile autorităților de reglementare naționale trebuie să devină mai transparente. Dar și astea sunt lucruri dificile. Aș mai atrage atenția asupra unui alt aspect. Deci uh, platformele offshore n-au niciun sens dacă nu există o interconectare cu uh, rețelele de distribuție și transport onshore, deci de pe țărm. În Europa avem un uh, conflict important. Pe de o parte avem o politică energetică foarte angajată pe linia creării de noi potențiale de energie regenerabilă, pe de altă parte, avem mari probleme cu autorizarea uh, procesele de licențiere atunci când vorbim despre construcția de noi rețele și de noi elemente de infrastructură. Da? Deci a, pe de altă parte, și mai este o, o, problemă, mai există altă politică de durabilitate europeană, cea de mediu, care vrea să protejeze toate uh, speciile de faună, floră, păsărele și așa mai departe, dar care intră în conflict cu centralele eoliene. Um, se vorbește uh, deci, de exemplu, pentru a atinge uh, obiectivele de 20% reducere de emisii, uh, nu știu, cineva a spus că trebuie să că se construiască 42.000 de kilometri de linii de uh, înalte tensiune. Nu știu dacă cifra e corectă sau nu, dar oricum dimensiunile sunt extrem de dramatice. Deci, cum, re, cum ne plasăm noi în acest uh, conflict de, de idei și de, ambi, de ambiții? Uh, am, uh, dat un, uh, am comandat un studiu de expertiză și studiul ajunge la uh, concluzia că nu trebuie să renunțăm nici la directiva privind protecția păsărilor, nici la directiva privind protecția mediului, dar este important ca în cadrul unor strategii generale să fie formulate niște priorități. Deci să, iar în cadrul acestor priorități să fie completate, de exemplu, directivele de protecție a speciilor uh, de păsări. Deci dacă există uh, o prioritate politică în sensul de construire a unor rețele, atunci uh, construcția acestei rețele trebuie să fie prioritară sau considerată prioritară și față de uh, anumite prevederi de uh, protecția unor specii animale. Uh, experiența mea a arătat că uh, nu are rost să, uh, să vii doar cu idei uh, Uh, legate de ce trebuie schimbat sau nu, ci trebuie să încercăm să discutăm despre ideile care există deja și să încercăm să vedem cum pot fi acestea uh, uh, concertate, cum pot fi coordonate. Da? De exemplu, um, haideți să vedem frontiera germano Eh, germano-belgiană. Eh, poate că este nevoie de un interconector germano-belgian, dar eh, dacă vedeți care este pe hartă frontiera aceasta, este o frontieră care este constituită practic din zone de protecție naturală. N-am nimic împotriva acestui lucru, dar trebuie să vedem cum rezolvăm în practică problema și, și dilema. Desertec este un alt element care se speră că ne va asigura cei 20% reducere de emisii în 2020. Dar cum aducem din Desertec, din proiectul Desertec, uh, curentul în Europa? Da? Când avem mari probleme eh, cu transportul eh, de voltaj înalt, de înaltă tensiune, pe astfel de, eh, astfel de distanță. Deci problemele nu trebuie ignorate sau marginalizate în dezbaterea publică, ci trebuie și la nivel european să avem disponibilitate să vorbim despre conflictele existente într-o manieră mult mai agresivă și ofensivă. Europa nu trebuie să lase singure statele membre în aceste decizii. Eu cred că este uh, o teză foarte importantă. Dar nu vreau să discut cu dumneavoastră doar aspecte tehnice și de aceea vreau să numesc șapte proiecte care sunt uh, cu o componentă europeană importantă și uh, în legătură cu care Uh, în legătură cu care implementarea a eșuat până acum din cauza unor obstacole uh, uh, europene. Deci de la proiectare până la construcție avem nevoie azi încă de 10-15 eh, ani pentru construcția unei eh, linii de înaltă tensiune. Eh, pe de altă parte, fără o infrastructură modificată, nu vom putea avea energii regenerabile și rețele electrice moderne. Trebuie să ne preocupe mai mult decât până acum uh, problemele tehnice. Uh, curent alternativ, uh, curent continuu, iată și aici apar probleme. Însă avem un dialog foarte fructos cu, cu cercetarea și dezvoltarea, cu și, și vă invit, domnule președinte, ca și din partea Parlamentului European să să susțineți mai tare proiectele pilot uh, de ordin tehnic. Nu o să intru în detaliu acum pentru că nu am timpul necesar, dar când vorbim despre uh, rețelele europene de transport, atunci trebuie să vorbim și proiectele, despre pilot, proiectele pilot uh, tehnice, pentru că acestea ne oferă soluțiile tehnice care până la urmă fac posibile anumite decizii politice de reglementare. Și am făcut în raportul meu sugestii în acest sens. Următorul uh, element uh, pe care vreau să-l uh, numesc este proiectul Salzburg. Um, am fost numit uh, de către Comisie și cu participarea Parlamentului coordonator în Austria și am, am reușit să scot din impas un, un proiect care, care bătea pasul pe loc timp de 10 ani o problemă Acolo a fost, uh, de exemplu, realizarea unei rețele cu cabluri, uh, uh, cabluri ascunse sau cabluri la vedere. Dar iată în ce se poate împotmoli un proiect. Nu are rost să incriminezi o variantă și să vezi doar o parte a monedei Sigur că dacă eh, dacă eh, cablurile trebuie eh, montate într-un anumit fel și există doar rețea pe cabluri, atunci costurile de infrastructură cresc foarte mult. Mă rog, chestiunea aceasta a rezultat în discuții extrem de controversate și până la urmă am reușit să obțin o întrevedere între reprezentanții comisiei și producătorii de cabluri de înaltă tensiune mă refer aici la, la colaboratoarea Direcției Generale de Energie, eh, și iată că s-a ajuns pentru prima dată și la o discuție de evaluare în care, care au fost discutate eh, argumente tehnice obiective și nu argumente de, eh, de blocare a unor inițiative. Când vorbim despre energie regenerabile și când vorbim despre potențialul Mării Baltice și Mării Nordului, cred că ă, nu putem ignora ă, faptul că aceste potențiale regionale trec dincolo de frontierele de stat. Marea Nordului este un ă, teritoriu multinațional. De exemplu, în jurul Scoției există potențiale deosebite și de aceea de aceea uh, este nevoie de o nouă abordare, de o nouă discuție europeană privind aceste uh, potențiale transnaționale. Pentru că în baza legislațiilor naționale unii au voie să facă așa, alții vă pot face doar altfel. Deci, uh, ca să putem exploata într-adevăr potențialul energetic al acestor regiuni, trebuie să recunoaștem că aspectele de care trebuie să ținem cont sunt cele economice, cele de protecția a mediului și trebuie să, trebuie să exploatăm uh, potențialul fizic existent, nu uh, cadrul de reglementare existent. În ce privește proiectul țărilor uh, riverane uh, din uh, Marea Nordului, aici oferim consultanță acestor zece state participante. Um, în cursul acestui an, domnule președinte, se va decide de altfel și dacă mandatul meu va putea fi prelungit sau nu, pentru că mandatul meu se încheie în anul acesta și și sigur că mi-a plăcut să ușor această activitate. Acum va depinde și de dumneavoastră dacă eu voi lucra în continuare uh, sau nu. Eu cred însă că această activitate oferă mai multă transparență în ce privește uh, noile rețele. Uh, domnule președinte, stimați uh, membri, vă invit să citiți uh, raportul, raportul de expertiză, care are foarte multe sugestii. De, cu plăcere revin la, la discuții pe marginea acestor elemente Uh, noi. Uh, eu cred că este, un, uh, este vorba de un raport de expertiză care vine să completeze eforturile dumneavoastră legislative. Și dacă doriți, sunt evident dispus să vă ofer și informații mult mai detaliate în legătură cu activitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Adamovici, pentru activitatea desfășurată și mulțumesc și pentru expunere pentru că mi s-a părut că este foarte util pentru noi să arăți câteodată și cu degetul pe rană și să nu prezinți lucrurile doar într-o formulă foarte cosmetizată. Pe noi, tocmai uh, aceste observații foarte critice ne ajută foarte mult. Dar știm care sunt problemele, au fost foarte bine descrise și noi știm acum ce variante avem la dispoziție. Mulțumesc, deci, foarte mult pentru acest mod de a trata lucrurile și sunt sigur că și în grupurile noastre politice oamenii vor mai recurge la ajutorul dumneavoastră, dar noi putem continua acum. Colegul Turmes este primul care dorește să intervină. Da, mulțumesc, a fost într-adevăr o expunere foarte uh, binevenită. Apreciez și eu uh, oamenii care dețin uh, expertiza necesară și care uh, au o abordare cât se poate de critică. Din păcate, eu nu am avut ocazia să citesc uh, raportul dumneavoastră. Uh, totuși, mulțumesc pentru această poziție foarte clară vis-a-vis de energia uh, convențională, cea alternativă, cea regenerabilă. Încă, sigur, nu este foarte clar dacă putem uh, opera reduceri mai mari dincolo de anul 2020. Sigur că putem avea deja o perspectivă spre 2030. Dumneavoastră ați menționat și uh, cantitatea de megawatts pe care îi putem obține în Marea Nordului, să ne gândim și uh, la uh, volumul de energie uh, din Rusia, iar în ce privește Kriegers Flak, da, într-adevăr, găsesc că a fost o decizie foarte nefericită a suedezilor de a se retrage din acest proiect. Ei au un potențial imens offshore de producere a energiei. Încă nu știu uh, de ce există o agendă atât de ciudată a guvernului uh, suedez. Mie mi se pare că uh, atitudinea guvernului nu a fost fair play față de acest proiect. În legătură cu armonizarea, cred că este o dezbatere pe care trebuie să o continuăm problema cea mare este armonizarea infrastructurilor transfrontaliere. Am avut recent o discuție amănunțită cu un cel mai mare investitor din Danemarca pentru Marea Nordului. Ei au uh, activități în Marea Britanie, dar și în Norvegia, în Danemarca. Ei spuneau că aceste uh, Eh, modalitatea de a opera nu constituie pentru ei o problemă privind eh, licitațiile. Este eh, vorba despre conducte, de pildă, între Danemarca și Marea Britanie, cât de repede se poate construi această rețea la, la coasta de est din Marea Britanie și cum pot fi integrate rețelele din statele vecine. În ce privește re... sistemul de reglementare, eu cred că noi i-am trimis în curs pentru a încerca să spargă monopolurile pe rețelele energetice deci sarcina lor era să încerce să scadă prețurile și iată că acum intrăm într-o nouă eră care se bazează și pe utilizarea surselor regenerabile de energie, în care din nou apar probleme legate de prețuri în ce privește competitivitatea, iar în anumite țări rețelele sunt foarte vechi. Deci va trebui să avem o discuție și cu cei care îi reprezintă pe cei care urmează să reglementeze problemele de prețuri. Există o serie întreagă de intersectări, inclusiv cu noile instrumente de finanțare. În ce privește um, licențierea pentru cei care urmează să construiască noi rețele, Cred că trebuie să acționăm și aici cu mare responsabilitate. Trebuie să discutăm mai mult despre rețelele prin cablu, dar există și noi evoluții, inclusiv în domeniul IT. Există și noi uh, stâlpi pentru fibre de carbon uh, în uh, câteva din țările noastre și eu cred că noi cu acești stâlpi putem ajunge la 400 de mii de volți. Fără să, uh, deci putem rămâne pe exact același traseu pe, de care ne-am servit până acum pentru că izolatorii sunt cuplați la acești stâlpi deci pot pe stâlpii metalici tradiționali să mă cuplez. Această evoluție tehnică cred că trebuie să fie exploatată mai mult și din acest punct de vedere ideea dumneavoastră cu proiectele pilot ale Uniunii Europene mi se pare că este foarte bună. Trebuie să găsim un instrument de finanțare corespunzător. Hardware-ul infrastructurii înseamnă ABB, înainte Areva, acum Alstom și Siemens. Și fostul uh, producător uh, italian care acum s-a asociat uh, constructorilor de software în domeniu și cred că trebuie să creăm un instrument de finanțare pentru aceste concerne care acționează uh, inovator. În ce privește conceptul uh, liniile de comercializare, Credeți că aceste rețele de la Marea Nordului pot fi extinse și prin acest intermediu uh, de Merchant Lines? În ce privește memorandumul de understanding pe care îl propuneți, mi se pare că este o idee foarte bună. Putem discuta discuta despre ele, în același timp să nu um, împiedicăm implementarea proiectelor care deja se derulează. Colegul Plante, mulțumesc și din partea mea pentru cuvintele foarte limpezi expuse. Noi vă cunoaștem de altfel de mai mulți ani uh, și, și am vorbit și uh, în primele ore ale acestei întâlniri despre infrastructură. În ce privește uh, pe cei însăcinați cu reglementările și competitivitatea, um, cred că anumite uh, profituri în acest domeniu sunt atât de mici încât mulți investitori nu mai sunt interesați. Dar eu cred uh, de asemenea că trebuie să discutăm despre cabluri care să fie uh, împământate sau uh, care să fie la suprafață. Eu vin din Berlin unde există și o rezervație naturală mă întreb uh, uh, cum se va opera până la urmă, pentru că dacă este vorba despre o împământare printr-o zonă de rezervație naturală, costurile s-ar putea să fie foarte mari și ca atare apar probleme ecologice. Trebuie să adaptăm și din acest punct de vedere problema costurilor. M-ar interesa dacă și am discutat și ieri asta, într-un cerc mai restrâns. Când avem de a face cu proiecte de interes european, că este el interconector sau altul, să nu călcăm într-o capcană pentru că pot să uh, implice regiuni în care um, acceptanța pentru extinderea infrastructurii este foarte mică. S-ar putea ca cetățenii să um, nu agreieze proiectele și să se spună după aceea, păi da, europenii, comunitatea este de vină. Cum am putea opera? Domnul von Nistelrooy. Vanmorgen inderdaad was het thema uh, infrastructuur voor 2020. Vorbim aici despre infrastructură pentru perioada de după 2020. Este vorba de un subiect extrem de important. În Parlament am ajutat la formarea opțiunilor pentru aceste parcuri eoliene offshore, în mod intenționat. Dacă vă uitați la cadrul juridic din acest domeniu, procedurile naționale uh, sau planurile naționale sunt cu mult în urmă. În țările de jos, unde avem o infrastructură foarte largă, avem o legislație similară astfel încât propunerile să poată fi puse în implementare cât mai repede. Deci, cum puteți face conexiunea dintre proiectele dumneavoastră și legislație? Cred că atunci când vorbim despre aceste proiecte, proiecte care sunt relevante la nivel uh, european, este foarte important să înțelegem cu ce oportunitate ne confruntăm. O să vă citesc cu mare atenție raportul s-a subliniat nevoia de a construi aceste conexiuni cât mai repede în viitorul apropiat. Dacă nu avem conexiunile, evident, nu vom obține progrese. Thank you. Um... Doamna Holb. Mulțumesc. Mi s-a părut foarte interesant uh, cele spuse de dumneavoastră despre problema Kriegers Flak și mă întrebam care sunt concluziile care rezultă de acolo. Ce fel de aranjamente contractuale considerați că trebuiau să existe? Există acel memorandum de uh, asociere, dar este nevoie de o cooperare mult mai intensă și mai extinsă pentru a asigura succesul. Există niște aspecte specifice care considerați că trebuie făcute data viitoare, fiindcă au dus la probleme atunci când nu au fost făcute? Mulțumesc! Okay, Dann Herr Adam. Mulțumesc, domnul uh, Adamovici. Aveți uh, cuvântul pentru a încerca să răspundeți la un mod cât mai concis la toate întrebările. Mulțumesc pentru acest pachet de întrebări. Domnule Turmes, vă mulțumesc pentru observația dumneavoastră. Am mai discutat despre asta. Uh, deci nu trebuie să pierdem din vedere orientarea esențială vis a -vis de aceste probleme când este vorba despre învingerea unor probleme în ce privește autorizările, pentru că noi trebuie să respectăm procedurile și directiva care le reglementează și de, este foarte clar când vorbim despre atingerea unor obiective în domeniul infrastructurii este una și există și evident și alte abordări când uh, proiectele sunt mai puțin concrete. Dar bineînțeles că este foarte important ca Europa să discute despre aceste probleme. Pentru că există și o strategie diferențiată ce privește durabilitatea. Spații libere pe de o parte, problemele energetice pe de altă parte. Suntem oare pregătiți să vorbim și despre situațiile conflictuale care apar în legătură cu dorința noastră de a ne atinge obiectivele? Eu cred că este vorba ca și, nevoie ca și societatea civilă să aibă o abordare cât se poate de onestă pentru ca uh, aceste conflicte să poată fi rezolvate rezolvate odată pentru totdeauna. Iar în ce privește problemele legate de natură tehnică, ele pot la un moment dat să creeze și o mare șansă pentru Europa. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar, bineînțeles că trebuie să mai avem discuții cu Comisia în acest domeniu, cu Consiliul European, astfel încât și mentalitatea națională să se schimbe în acest sens și să existe o mai mare disponibilitate de a îmbrățișa proiectele europene. Este foarte important pentru că noi vorbim aici despre proiecte care necesită investiții în valoare de multe milioane și cred că șansele sunt poate mai mari de a se ajunge la soluții rezonabile. În ce privește uh, aceste uh, rețele între uh, Marea Britanie și țările de jos? Cred că ar trebui să căutăm răspunsul în felul următor. Sunt ferm convins că problema unei piețe unice europene a energiei electrice care implică inclusiv formarea prețurilor pentru utilizarea energiei electrice, va fi posibilă numai dacă vom avea o discuție despre rostul unei asemenea piețe unice a energiei electrice. Și din acest punct de vedere trebuie abordată și problema legăturii între Marea Britanie și țările de jos. Un investitor obișnuit care creează o rețea nu uh, uh, va fi atras de faptul că există trei piețe diferite în care prețul uh, energiei electrice este foarte diferit. În al doilea rând, dacă vorbim despre o politică energetică europeană și această politică energetică europeană trebuie să se bazeze și pe un model competitiv pe plan mondial, atunci se poate vorbi și despre dezvoltarea unor criterii europene pentru o piață, piață a energiei electrice care să fie funcțională. Iar această discuție încă nu a fost purtată vreodată. Este o discuție economică. Dar dacă vom purta această discuție, atunci și proiectele de infrastructură, inclusiv din abordare economică, vor putea să fie altfel abordate. Deci acesta ar fi răspunsul meu la intervenția dumneavoastră. Domnul Glante, în ce privește cabluri, uh, sau uh, conectări libere. Trebuie să aveți această discuție cu uh, furnizorii europeni și constructorii europeni de asemenea rețele prin cablu, pentru că fiecare proiect are o altă configurare și nu putem să avem o abordare unitară în legătură cu aceste sisteme. Dar dacă conducta uh, este pe bază de cablu, dacă aveți șapte metri de cablu pe care trebuie să le Uh, montați aveți uh, nevoie de, de uh, șapte tone de cablu pentru asta. Gândiți-vă că uh, aceste uh, greutate trebuie transportată pe o stradă care să suporte ca această rolă de cablu să poată fi transportată și sunt multe, multe alte lucruri care trebuie avute în vedere. În ce privește proiectele europene, eu sunt un european convins și în legătură cu uh, promovarea proiectelor europene, zic că am avut foarte multe discuții în Europa care nu sunt deloc uh, ușor de purtat. Pentru că de fiecare dată când am insistat asupra faptului că aceste proiecte energetice sunt de interes european, că uh, au fost deja stabilite de către Comisie și că apare această abordare transfrontalieră, uh, trebuie să uh, îi convingem pe oameni că nu trebuie să aibă resentimente față de această idee care mă rog, din punctul lor de vedere ar fi impusă pe plan comunitar, este foarte greu, pentru că de foarte multe ori apar atitudini de-a dreptul șoviniste în discuțiile, șovine pe eh, care le am în aceste discuții. Dar tocmai de aceea pe baza articolului 194, care nu prevede doar contractele europene, nu este o chestiune care ține de vreo invenție a Comisiei sau a Parlamentului, ci s-a uh, discutat timp de mulți ani cum trebuie să fie formulate competențele europene astfel încât ele să poată fi respectate. Ei bine, uh, asta ține de asemenea de acceptarea guvernelor naționale. Și din acest punct de vedere, trebuie să desfășurăm o muncă de convingere, iar Parlamentul European și Comisia Europeană trebuie să facă acest lucru. Trebuie să uh, devină limpede uh, pentru cetățeni că proiectele de infrastructură sunt în interesul european și în interesul fiecarei țări în parte implicit. Și Anul trecut, în legătură cu proiectul din Salzburg, am uh, elaborat un studiu în care uh, m-a preocupat și modul în care poate fi atrasă societatea civilă pentru susținerea acestor proiecte și am făcut o serie întreagă de proiecte concrete, de pildă ce uh, rol poate să joace un parlament în legătură cu stimularea unui proiect de infrastructură europeană. Cum poate un parlament euro regional să uh, protejeze interesele celor direct implicați. Uh, se pot explica lucrurile oamenilor și uh, la Salzburg a existat din punctul meu de vedere o agonie care s-a întins peste 10 ani în ce privește planificarea necesară pentru realizarea unor proiecte. Dar tocmai de aceea trebuie să tragem concluziile. Primarii trebuie să vorbească cu cetățenii în legătură cu aceste inițiative, să lămurească lucrurile și după ce acest proces de dialog se încheie, abia atunci uh, începe să se declanșeze o procedură care, din păcate, este foarte complicată pentru transpunerea în fapt a ceea ce proiectele prevăd. Sunt o serie întreagă de subiecte uh, implicate, modul în care se poate dialoga la nivelul comunelor cu oamenii și până la modalitatea de a găsi despăgubiri pentru cei care eventual trebuie să fie expropriați pentru ca aceste uh, proiecte de infrastructură să fie realizate. Dar lucrurile trebuie să fie limpezi, clar explicate și cu multă deschidere. Domnul von uh, Nistelrooy. Sunteți rudă cu fotbalistul? Da, nu direct, doar așa prin alianță. Bun, oricum fotbaliștii câștigă mai mult. Acum, bineînțeles că avem problema ca avem multe proiecte naționale care urmează să se îmbine în proiectele offshore de la Marea Nordului și de la Marea Baltică. Um, uh, ceea ce uh, și-au uh, propus cele 10 țări din această regiune este în ordine, bineînțeles că tot curentul electric care urmează să fie produs va veni în beneficiul rețelelor naționale, dar eu cred că este nevoie de rețele europene și din alt motiv am atras atenția asupra potențialelor uriașe de uh, creare de energie electrică la Marea Nordului și Marea Baltică, dar există și o problemă de uh, bună balansare. Ce se întâmplă atunci când vântul nu este fo- foarte puternic în această regiune și când consumatorul totuși are nevoie de energia electrică uh, și atunci trebuie să existe o posibilitate ca producția din hidrocentrale sau uh, pe bază de alte surse energetice să intervină pentru a echilibra oferta pe plan național, astfel încât consumatorul să nu aibă de suferit. Deci eu cred că în proiectele pe care le elaborăm acum trebuie să existe și această posibilitate de adaptare tehnică într-o rețea de structură europeană. Danemarca și Germania se ocupă în clipa de față de asemenea lucruri cu toți cei interesați în a investi în aceste proiecte, pentru că vor exista asemenea puncte de intersectare. Iar uh, din, revenind la Kriegers Flag, uh, poate că la un moment dat și suedezii vor trebui să înțeleagă că există și necesități europene pe care trebuie să le respecte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Adamovici, vă mulțumesc și eu foarte mult și observați că precizia uh, unei asemenea expuneri și indicarea clară a problemelor poate fi uh, primită uh, foarte pozitiv. Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră viitoare și sunt convins că vom avea ocazia să ne revedem. Mulțumesc interpreților care uh, și-au depășit puțin timpul de lucru.